So, dear colleagues, one minute past nine. Dragi colegi, 9 și 1 minut. Deci cred că trebuie să începem. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea studiului în legătură cu viitorul relațiilor comerciale între UE și Regatul Unit după Brexit. Îl avem aici uh, pe domnul profesor Ecot, care este autorul acestui studiu și care ne va face prezentarea acestuia timp de aproximativ 10 minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta studiul pregătit uh, pentru Parlament și a fost o adevărată oportunitate pentru mine să realizez acest studiu și să-l public uh, pentru Parlament, precum și să fac o prezentare astăzi. Am să cer să mă limitez pentru ca uh, după aceea să avem mai mult timp și să mă centrez eventual pe principalele obiective pe care le-am avut um, la realizarea acestui studiu în cursul negocierilor pentru Brexit. Bineînțeles că obiectivele sunt în schimbare și uh, cred că uh, de fapt uh, nu obiectivul se schimbă tot timpul, ci uh, Uh, obiectivele celor care realizează negocierile. Este vorba de un studiu pe care l-am făcut în luna februarie, deci poate ținând cont de actualitate, uh, lucrurile sunt un pic depășite. Un obiectiv pe care îl aveam era uh, să pun um, problema modelului în perspectivă. Uh, pentru că multe studii au analizat viitorul acestor relații din punctul de vedere al modelului pe care Regatul Unit l-ar alege pentru viitorul acestor relații și modelele uh, țin de anumite țări cu care Uniunea Europeană are relații comerciale, de exemplu modelul elvețian, modelul turc și așa mai departe dar cred că există o perspectivă mai aprofundată dacă analizăm aceste modele și anume să ținem cont de nivelul de integrare a pieței, deci practic uh, relația uh, cu uh, aceste țări, cu Elveția, cu Ucraina și așa mai departe. Iar, pe de altă parte, este vorba aici și de paradigma liberalizării comerciale, lucru care a dus la două paradigme diferite. cu caracteristici foarte uh, diferite și cu consecințe asupra dezbaterii noastre. Ceea ce vreau să prezint aici este în special diferențele uh, legale și instituționale în ceea ce privește integrarea pieții și liberalizarea uh, comercială și dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, cum s-a dezvoltat Uniunea Europeană și cum s-a dezvoltat uh, politica comercială internațională și relațiile internaționale, felul în care s-a făcut integrarea pe piața europeană și limitele pentru uh, liberalizarea uh, comercială, toate acestea sunt importante. Nu mă centrez neapărat pe consecințele economice, dar uh, cred că uh, modelul economic nu este suficient pentru a justifica diferențele între cele două modele și sunt destul de îngrijorată în legătură cu nesiguranța pentru nivelul investițiilor care ar putea apărea dacă s-ar adopta acest model al integrării pe piață. Nu mă centrez uh, prea mult nici pe taxele vamale, pe barierele acestea tarifare, uh, pentru că aceasta este o dezbatere care ține mai mult de uh, o altă dezbatere. Tarifele sunt stabilite mai mult în funcție de sectorul de activitate, și e nevoie de o infrastructură fizică de controle la frontiere pentru a putea aplica taxele vamale, însă aceasta reprezintă doar o parte extrem de mică din dezbaterea mai largă care prezintă perspectiva integrării economice. E vorba aici de uh, divergența în ceea ce privește reglementarea piețelor și aceste lucruri încă nu sunt destul de sigure. Vroiam să subliniez în acest studiu și importanța și legăturile uh, cu ceea ce aș numi uh, politicile esențiale de flancare, am spune. Deci, uh, și aici cele două modele, integrarea pieței și liberalizarea uh, comercială, au aspecte foarte diferite. Uh, Vroiam să prezint și concepte de bază, cum ar fi, de exemplu, recunoașterea reciprocă, alinierea, armonizarea. Iată, deci, care au fost obiectivele studiului meu. Și am încercat să înțeleg, bineînțeles, care sunt diferențele între aceste uh, modele, între paradigme. Deci uh, să fim atenți la uh, diferențele care există, diferența între Uh, cele două modele, integrarea pieței și liberalizarea comercială. Cele două elemente care mi se par absolut esențiale. În primul rând, recunoașterea reciprocă. Se pare că Regatul Unit dorește să aibă uh, un acord de liber schimb uh, cuprinzător. Chiar în această dimineață părea să dea semne că ar putea accepta o Uniune Vamală pentru o anumită perioadă și aceasta este diferența esențială care ar permite uh, ca uh, regulamentele uh, din Regatul Unit să fie uh, complet corespunzătoare cu cele din UE și să existe deci un sistem de recunoaștere reciprocă între cele două părți. Cred că este foarte greu de ajuns la un astfel de rezultat dacă ținem cont de linia roșie care a fost impusă de Regatul Unit, pentru că dacă încerci să uh, impui recunoașterea reciprocă așa cum funcționează ea pe piața internă UE și nu mă refer aici doar la recunoașterea uh, în ceea ce privește conformitatea și evaluarea, pentru că este doar o parte mică a acestui concept. Mă refer mai mult la o recunoaștere efectivă a tuturor regulamentelor și politicilor de piață, deci felul în care se lucrează în Uniunea Europeană Practic, uh, este vorba aici de armonizare legislativă, nu este vorba doar de jurisdicție, este vorba și de directive europene care încearcă să ajungă la un nivel minim de armonizare care să permită această recunoaștere reciprocă. Asta înseamnă să participi pe deplin uh, în uh, sistemul juridic european cu toate consecințele sale. Există aici o dezbatere uh, actuală și profesorul Nicolaidis de la Universitatea din Oxford și în general în lumea științifică academică se vorbește de acest lucru pentru a vedea cum se poate asigura o recunoaștere reciprocă în relația pe viitor între cele două părți Um, alți uh, profesori. Um, de asemenea, eu cred că m-aș situa mai degrabă pe partea uh, juriștilor și aș spune că dacă Regatul Unit dorește să părăsească uh, Uniunea Europeană și să nu mai depindă de jurisdicția Curții de Justiție, deci ca um, legislația europeană să nu mai fie parte a legislației naționale, e foarte greu să se ajungă la ceva de genul unei recunoașteri reciproce. Câteva comentarii legate de servicii. Și aici o opinie personală pe care aș vrea să o exprim. Dacă uh, comparăm uh, integrarea pe piața internă și liberalizarea uh, comercială din punctul de vedere al serviciilor, vedem că ideea de a avea o liberalizare comercială printr-un fel de sistem unic care a fost creat de fapt atunci când uh, s-a creat uh, OMC-ul prin acordul GATT, care a încercat să ajungă uh, la un fel de acord pentru liberalizarea comercială, pentru a elimina barierele comerciale prin aplicarea unor uh, reguli de acces pe piață, de nediscriminare și așa mai departe, eu cred că dacă ne gândim la un astfel de proiect, acesta n-a reușit nici la nivelul OMC-ului, nici în uh, acordurile comerciale cele mai de vârf pe care le-a încheiat Uniunea Europeană până acum de fapt, nu există o adevărată liberalizare pentru comerț și servicii. E adevărat că în ultimul timp liberalizarea pentru comerț și servicii s-a deschis în ultima vreme, însă nu s-a ajuns la o adevărată liberalizare prin acordurile comerciale de la uh, nivelul OMC, ci mai degrabă prin acorduri sectoriale sau prin schimbări la nivelul legislației naționale sau prin uh, deschideri uh, în diverse nișe de pe piață. Deci nu știu ce s-ar putea oferi uh, pentru comerț și servicii pe viitor uh, din acest punct de vedere. Libertatea de circulație a persoanelor, în primul rând, uh, nu este doar o politică uh, non-economică, nu poate fi analizată doar din perspectivă migraționistă, să spunem, pentru că aceasta își aduce contribuția la uh, integrarea pe piață în general în Uniunea Europeană, din mai multe puncte de vedere, nu doar din punct de vedere politic, și permite ca deschiderea piețelor să fie compensată de noi oportunități pentru persoanele fizice pentru a se deplasa în întreaga Uniune. În calitate de jurist, pot să vă spun că următoarele două elemente sunt extrem de importante pentru mine. Liberalizarea comercială internațională uh, funcționează prin acorduri care sunt incluse în dreptul internațional ele nu sunt recunoscute ca având efecte directe și știu că uh, Parlamentul a spus de multe ori că aceste acorduri nu ar trebui să aibă o consecință directă în dreptul uh, european. Nu sunt neapărat de acord, dar este o politică pe care a avut-o nu doar Uniunea Europeană, ci și uh, alte țări din lumea întreagă și aceasta uh, a făcut a afectat foarte mult legislația uh, națională și europeană. Cred că este vorba aici de o adevărată mână invizibilă a comerțului și a integrării economice mm, pe care de multe ori o neglijăm. De fapt, integrarea devine reală atunci când este înrădăcinată în legislația națională și atunci când oferă companiilor să uh, se aplice legislația în instanță, uh, tocmai în mod eficient prin legislația uh, europeană. Și aceasta ne aduce și la uh, codul uh, uh Curții de Justiție Europene și uh, ce se întâmplă la nivelul OMC-ului un organism care acum este de-a dreptul uh, asediat uh, de Statele Unite, care refuză să numească noi membri, deci uh, un sistem care a fost stabilit prin acordurile de liber schimb la nivelul UE, mi se pare că nu lucrează foarte eficient. Deci și aici diferențele sunt destul de mari. Trec peste uh, politicile de flancare, pentru că nu avem așa de mult timp. Uh, instituții și agenții, următorul element important. Aici avem uh, paradigma uh, integrării pe piață. Integrarea din UE se îndepărtează de procesul de uh, liberalizare uh, internațională a comerțului. Uh, există puteri de reglementare la nivelul Uniunii Europene și uh, ne îndreptăm în Uniunea Europeană către un fel de uh, uh, federalism executiv. Deci este foarte greu de imaginat cum un stat care nu este membru ar putea face parte din acest sistem dacă nu acceptă, să, nu acceptă și sistemul juridic european. Un alt element care nu apare în raport și pe care l-aș prezenta aici este vorba de parteneriatul VAMAL, care a apărut uh, în știri în ultimele săptămâni. În luna februarie el nu era de actualitate. Era dezbătut uh, doar la nivelul Guvernului Regatului Unit. Se pare, chiar în această dimineață se pare că această idee ar fi fost uh, abandonată între timp. Uh, acest uh, parteneriat uh, VAMAL nu a fost analizat uh, foarte mult. Acest concept ne-ar sugera de fapt un fel de uniune vamală, însă dacă ne gândim la ce înseamnă de fapt acest parteneriat, el ar reprezenta un viitor acord de liber schimb, un acord care ar permite Regatului Unit să aibă o politică comercială independentă și să poată finaliza acorduri comerciale cu alte țări din lumea întreagă. Această idee, nu știu dacă poate funcționa din punct de vedere tehnic, dar chiar dacă ar face-o, cred că Uniunea Europeană ar continua să aplice regulile de origine atât pentru UE cât și pentru Regatul Unit. Regatul Unit ar putea încheia, de exemplu, un acord de liber schimb uh, care să permită, de exemplu, importul de mm, componente pentru industria auto, fără să plătească taxe. Dacă uh, după aceea mașinile britanice ar putea intra uh, liber pe piața europeană, aceasta ar putea crea un avantaj comercial. Se analizează aici și ce s-ar putea întâmpla cu acordurile comerciale pe care Uniunea Europeană le-a încheiat până acum, dar cred că nu mai avem timp să intrăm și în astfel de detalii. Mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Avem acum aproximativ 25 de minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Am să văd uh, cine s-a înscris primul pe listă. Domnul Campambel, mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc domnului profesor pentru un raport uh, foarte corect și cu multe informații. Un comentariu pe care l-aș face este că am senzația că uh, nu s-a schimbat prea mult, pentru că preferințele sau opțiunile preferate în continuare pentru uh, Regatul Unit ar fi un acord uh, de liber schimb, de exemplu un acord de tipul uh, Canada Plus uh, sau CETA Plus Plus. Uh, și oferta care a fost făcută pe 7 martie se referea la un acord de liber schimb care include și altfel de bunuri care ar căpăta acces liber pe piață și eu cred că în acest acord ar trebui să se includă și serviciile. Acesta ar fi un alt plus față de CETA. Deci se pare că ni se oferă un CETA plus plus, deci cu mai multe suplimente, ceea ce este foarte bine. Iar uh, domnul Barnier spunea că Regatul Unit a ales să părăsească Uniunea Vanală și piața unică și că noi, Uniunea Europeană, ne asumăm acest lucru. Eu cred că, uh, indiferent ce se întâmplă la Westminster și amendamentele care au fost prezentate și care ar trebui să fie pierdute după aceea uh, la Parlament, deși s-ar putea să nu se întâmplă, sunt foarte multe presiuni pentru a merge mai departe și pentru uh, a pune capăt lucrurilor, pentru că ne-am săturat de întârzieri și șansele uh, să ajungem la nivelul OMC-ului și să nu avem un acord uh, sunt uh, de fapt destul de mari din cauza tuturor acestor amendamente care au înnebunit totul și care reprezintă o lipsă de respect față de uh, poporul britanic. Trebuie să vedem uh, și care sunt opțiunile din punctul de vedere al OMC-ului, pentru că în felul acesta tranziția ar putea fi destul de ușoară. E vorba de comentariile pe care le faceți la pagina 24. Și ce s-ar întâmpla dacă uh, am ajunge la nivelul OMC-ului? Vreau să vă întreb uh, ce s-ar întâmpla cu a partea vamală, cât de repede am putea ajunge la un acord vamal și uh, cât de repede am putea depăși aranjamentele vamale actuale până am ajunge la un nou acord uh, vamal de alt tip. Acestea sunt uh, principalele întrebări pe care le-aș avea la raportul dumneavoastră. Doamna Alessia Mosca, mulțumesc. Și eu vreau să aduc câteva um, uh, observații. Este un studiu foarte interesant, cred, pe acest subiect deci vă felicit pentru sprijinul pe care ni-l oferiți. Aș avea câteva observații în legătură cu propunerile făcute. Din câte am înțeles eu în acest studiu, orice soluție propusă nu rezolvă problema Uh, legată de relația cu Irlanda de Nord. În studiu nu se identifică nicio soluție creativă în acest domeniu și niciuna din opțiuni nu ne arată ce cale ar trebui urmată în acest domeniu. Deci ce credeți dumneavoastră? Deoarece acesta este un obstacol major. Un al doilea subiect uh, în legătură cu care vreau lămuriri, jurisdicția. E drept că există diferite niveluri de acceptare a diferitelor jurisdicții, însă, din câte înțeleg eu, indiferent de opțiunea prevăzută, din punct de vedere tehnic sau juridic, aici putem avea o problemă. Și în ultim element pe care nu, a putut, nu ați putut să-l discutați mai pe larg deoarece nu aveați timp. În studiu se vorbește despre uh, modul în care se vor contura viitoarele acorduri comerciale care apar acum și studiul spune că asta ar fi o problemă marginală. Însă eu îmi puneam următoarea întrebare. S-ar putea să fie o problemă nu neapărat marginală. Dacă vedem ce fac partenerii noștri care încep să ridice în discuție tot felul de probleme în momentul în care Uh, Marea Britanie va părăsi acest acord. Domnul Scholz. Um, thank you. Mulțumesc. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru prezentare, domnule Cort. Aș avea trei întrebări pe scurt. La grupul de monitorizare privind Brexitul am avut un schimb de vedere cu privire la Uniunea Vamală și în legătură cu faptul că, din punct de vedere politic, nu se știe deloc încotro ne întreptăm. Totul e parcă conjurat de ceață. Nu se știe cum se va contura viitorul relațiilor comerciale după Brexit. Nu se știe nici măcar ce se va întâmpla cu perioada de tranziție. Și Citind studiul dumneavoastră, îmi dau seama că evitați cumva să spuneți în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Asta înseamnă însă că dacă ne uităm la exemple legate de structura internă de producție a britanicilor în Uniunea Europeană, vedem că ne vom confrunta cu un cost al producției. Și asta va afecta direct produsele care fie sunt britanice, fie um, europene. Deci țin de structura internă de producție. Deci ce credeți că se va întâmpla cu viitorul comerțului din perspectiva de producție a companiilor britanice care se află pe teritoriul Uniunii Europene? care sunt consecințele asupra slujbelor afectate de asta. A doua întrebare. Ați menționat problemele legate de servicii din perspectiva liberalizării acestora. Aceste negocieri sunt atât de anevoioase și din cauza faptului că că se ține cont doar de efectele economice asupra serviciilor. Sunt un sector aparte, avem un număr foarte mare de lucrători care vor fi afectați direct de modul în care noi organizăm viitorul relațiilor comerciale și al serviciilor. Deci ce probleme avem legate de această chestiune în acest acord de divorț? Pe lângă drepturile cetățenilor. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu punctul dumneavoastră de vedere? Uh, Darling. Mulțumesc pentru acest studiu, care într-adevăr este interesant. Pe mine m-a imit mai ales concluzia la care ați ajuns. La sfârșitul concluziilor, citesc din text, deoarece cred că e o declarație foarte importantă. E deosebit de deplorabil că fenomenul Brexit se caracterizează printr-o respingere atât de mare a common law în ceea ce privește cooperarea comercială și integrarea în UE. Respingerea rolului CGE și dorința de a prelua controlul înseamnă o întoarcere la metoda interguvernamentală caracterizată de o politică a puterilor și nu de deliberări democratice. Eu, ca europeană convinsă, cred că Parte din beneficiile aduse de apartenența la UE a fost tocmai faptul că împreună am încercat să deliberăm, să găsim soluții la probleme comune. Să ne folosim puterea noastră economică în calitate de <laughs> uh, cel mai mare bloc comercial major pentru a obține cei mai buni pentru cetățenii noștri și o politică comercială corectă peste tot în lume. E o concluzie importantă cea la care ajungeți dumneavoastră. Toate analizele în legătură cu impactul economic al Brexitului arată că orice model de părăsire a UE va avea un efect economic uh, negativ și în unele regiuni impactul va fi mult mai puternic. Eu vin din nord-estul Angliei și aceasta va fi regiunea cea mai afectată de orice ieșire din UE, uh, deoarece avem un uh, excedent comercial cu UE spre deosebire de restul Marii Britanii. UE are un excedent comercial la servicii și de aceea comentariul făcut de dumneavoastră, domnule profesor, uh, că toată dezbaterea din uh, Marea Britanie dominată de <laughs> problema vamală e cumva perversă. Da, baza noastră de producție e importantă, e o parte crucială din uh, Uh, economia regiunii mele, însă baza noastră de producție nu e decât o particică din economia britanică pe ansamblu și dacă ne uităm la ce se propune, ceea ce privește acordul de liber schimb, asta nu poate face față cerințelor și exigențelor uh, sectorului serviciilor din Marea Britanie. Sunt ferm convinsă că trebuie să analizăm mai în detaliu propunerea pe care ați făcut-o la pagina 18, unde vehiculați ideea unui model de zonă economică fondată sau favorizată. Dumneavoastră vorbiți acolo despre faptul că dacă Marea Britanie ar adera la astfel de zonă, cele cu Norvegia și Elveția, ar exista posibilitatea ca aceste țări să participe și la luarea de decizii. Dacă Marea Britanie deci se alătură zonei economice europene, ar putea deci participa și la luarea de decizie. Asta e crucial pentru noi, mai ales pentru regiuni ca cea pe care o reprezint eu. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias por el estudio. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru studiul pe care ni l-ați prezentat. Dacă e posibil, mi-aș dori mai multe detalii în legătură cu tot ceea ce se referă la divergențele de reglementare. E pentru prima oară. Până acum, to- în toate acordurile comerciale nu se încearcă doar să se elimine obstacolele tarifare, ci și o convergență în ceea ce vrește reglementarea. Aici suntem în procesul complet opus. Deci venim de la convergență și ne îndreptăm către o divergență în ceea ce privește reglementarea. Cum vom controla asta? Cum vom reuși ca această divergență care va apărea mai mult ca sigur nu va afecta comerțul sau măcar să-l afecteze cât mai puțin. Și acum o altă întrebare cu privire la controlele vamale. Bineînțeles, în momentul în care, până la urmă, Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, va trebui să stabilim toate mecanismele de control la vamă. Cum vom putea garanta o omogenizare în cele mai bune condiții posibile pentru a nu mai crea aici o barieră în plus, mai ales când ne gândim la IMM-uri? Mulțumesc! Domnul Dartmouth. puteam să-l leg pe colegul Davis să ia cuvântul meu, dar doar o scurtă informare. Doamna Curtin Darling a atras atenția asupra ultimului alineat. Mie mi s-a părut că formularea de acolo era foarte diferită de cea din restul raportului. Ați citit singur acel alineat sau, de fapt, ați primit uh, indicații și influențe din alte părți. V-ați fi foarte recunoscător pentru răspuns, domnul Dartmouth. Mulțumesc! Câteva fapte esențiale pe care trebuie să le transmit, care nu ajung să fie uh, enunțate nici aici și, de fapt, în nicio altă discuție de după referendum. Dacă vrei să exporți bunuri către o altă țară, trebuie să respecti regulamentele în acea țară. Dacă vrei să exporți automobile către SUA, așa cum face Germania în cantități enorme, atunci producătorii germani trebuie să respecte reglementările americane și de aceea vedem că Uh, apar situații când anumite automobile nu pot fi vândute, deci anumite părți, de exemplu, sub ansamble. Regulile UE ar trebui să se aplice tuturor exporturilor din Marea Britanie, tuturor sectoarelor și segmentelor din industrie, din manufactură, din servicii care nu exportă către UE în momentul de față. Cam 12% din economia britanică reprezintă exportul de bunuri către UE. Dar proporția asta e în scădere. Asta înseamnă că 80% din exporturi merg în altă parte, nu în UE. Și problema cu CJ-ul, cu apartenența la piața unică, dragă doamnă Curtin Darnay, dacă ești în UE și pe piața unică, înseamnă că 80% din exporturi, care va ajunge la 90% de valoare din economia britanică, care nu are nimic de a face cu UE, e practic sub povara, deoarece e o povară a regulamentelor, directivelor și legislației europene. Poate că dumneavoastră spuneți că merită sau nu. Eu nu prea cred, dar măcar să discutăm despre asta. E un fapt care e complet trecut cu vederea. CJ-ul, Ceea ce face CJ-ul, printre alte lucruri, e că pune în practică regulile pieței unice. Dacă ești pe piața unică, ești sub suzeranitatea Curții Europene de Justiție. Poate că e un uh, lucru bun, dar poate că nu. Și încă un lucru. Uh, îngăduiți-mi, domnule președinte, să mai spun un lucru. Suntem aici în Comisia de Comerț Internațional cu distinși uh, colegi, cu un președinte distins și discutăm mult despre acordurile comerciale. Însă adevărul e că nu ai nevoie de un acord comercial pentru a face comerț cu reușită și în mod profitabil. Cei trei exportatori majori către UE, adică SUA, China și Rusia, nu au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană de altfel, nici 5 din cei, uh, cei mai mari 10, nici uh, majoritatea din cei 20 uh, mari parteneri comerciali. Deci nu au nevoie de astfel de acorduri. Deci noi privim lucrurile practic din perspectiva complet greșită, dar trebuie să vedem lucrurile complet altfel. Să ne punem întrebarea, ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista un acord comercial și am face comerț conform regulilor OMC? Asta e discuția pe care ar trebui să o avem. Mulțumesc, domnule profesor. Aveți cuvântul. Domnule Pecaut. O să încep cu ultimele întrebări care mi s-au adresat. Da, pot spune că am scris eu singur tot raportul, tot studiul, inclusiv ultimul aliniat din concluzii la care vă referați. Și m-am gândit cu multă seriozitate la cum să formulez acele aliniate și susțin fiecare cuvințel pe care l-am scris în text. Stimatul eurodeputat s-a referit și la faptul că eu aș fi spus că o tranziție către OMC ar fi mm, simplă. Nu știu dacă se regăsește așa ceva în raport. În orice caz, întrebare cum ar fi afectate vămile. Clar că o tranziție către o relație în cadrul OMC-ului, între ceea ce este relația UE-Marea Britanie, ar însemna că Uniunea Europeană va trebui să-și aplice toate tarifele externe <laughs> în totalitate uh, pentru exporturile care vin de Marea Britanie. Dacă nu va face asta, va încălca uh, regulile OMC. Deci dacă nu există un acord de liber schimb sau un acord în cadrul Uniunii Vamale, trebuie aplicate tarifele vamale exact așa cum se aplică importurilor din China sau SUA. Ca să menționez uh, cei doi parteneri comerciali cu care nu există un acord comercial. Și asta, bineînțeles, depinde, nivelul tarifar depinde în funcție de sectoare, însă s-ar aplica oricare forme de comerț între Marea Britanie și UE. Și, bineînțeles, asta ar uh, necesita control la vamă, nu doar între Irlanda și Irlanda de Nord, ci în general. Acum, referitor la Irlanda de Nord și faptul că studiul meu nu creează o soluție creativă, uh, da, <laughs> sunt de acord cu asta. Mă tem că mi se pare foarte greu în circunstanțele politice actuale, cu liniile roșii pe care le uh, ridică guvernul britanic și cu liniile roșii pe care totuși le prezintă și Uniunea Europeană, deci e greu să întrevezi o cale creativă de a soluționa această problemă. Absența unei frontiere în Irlanda de Nord nu e doar um, ceva ce ține de Uniunea Vamală, ține și de faptul că atât Irlanda cât și Marea Britanie sunt pe piața uh, comună, deci nu e nevoie de controle la frontieră. Și știm asta din propria noastră istorie, cât de mult timp i-a trebuit Uniunii Europene să ajungă în stadiul în care se poate face comerț între statele membre fără niște frontiere fizice și fără controle la acestea. A durat foarte mult, 300 de legi uh, și regulamente au fost elaborate pentru asta. Nu știu cum se poate evita prezența unei frontiere fără să existe o aliniere de plină, nu doar în ceea ce privește Uniunea Vamală și vămile, ci și în ceea ce privește regulamentele de pe piața internă între Irlanda de Nord și uh, Republica Irlandeză. Fie Irlanda de Nord va avea un uh, statut special, fie se va extinde acest statut special întregii Marii Britanii și vom păstra cumva Marea Britanie pe piața internă și în Uniunea Vamală. Orice altceva ar duce la nevoia de a avea controle și mai e și problema frontierei fizice. Există probabil căi de a atenua nevoia unei frontiere fizice, însă în contextul irlandez, și eu nu sunt expert în acest domeniu, gradul de integrare al economiei acolo depășește, practic, um, simpla chestiunea unei prezențe fizice a unei frontiere. Deci eu nu văd cum Brexitul nu ar dăuna acest lucru <laughs> fără o prezență a Marii Britanii pe piața unică sau în uh, Uniunea Vamală. S-au mai pus întrebări în legătură cu jurisdicția. Presupun că vă referiți la soluționarea litigiilor. Aici multe depind de modul în care se vor contura viitoarele relații, însă imediat ce începem să analizăm cooperarea modernă, partajarea de abordări de reglementare între UE și Marea Britanie, îți dai seama că e nevoie de o structură mai uh, care să depășească cadrul uh, actual de soluționare a litigilor din comerțul internațional. Trebuie să existe un cadru prin care să se asigure o aplicare uniformă a legii. Tribunalul EFTA, nu știu, poate se poate opta pentru așa ceva. Acum, referitor la viitorul relațiilor comerciale, acorduri comerciale. Nu spuneam, nu intenționam să spun că asta ar fi o problemă doar uh, marginală. Poate că ar trebui să mă refer și la alte comentarii făcute de eurodeputați astăzi aici. Vorbeați despre faptul că Marea Britanie vrea să își elaboreze propria politică de comerț exterior. În practică, poate că ar trebui să încerce să se asigure că avantajele actualelor acorduri liber schimb pe care le are UE cu țările terțe sunt menținute și nu diminuate. Deci asta nu va fi un exercițiu deloc ușor, deoarece Marea Britanie nu poate oferi de una singură uh, același volum de piață pe care îl oferă Uniunea Europeană și eu dacă aș fi, de exemplu, consilier pentru o țară terță, ceea ce nu sunt, eu el le-aș spune să încerce să obțină mult mai multe de la Marea Britanie decât au putut obține de la Uniunea Europeană. E clar că aceste acorduri de liber schimb nu pot fi menținute pur și simplu. Orice țară terță are dreptul să spună că nu mai suntem obligați, ținut, practic, What sort of evidence? Aduceți dovezi, vă rog, spune domnul Darmat. Ce dovezi să vă aduc, stimate domn? Deja multe țări terțe au făcut declarații în acest sens că vor să analizeze anumite aspecte din acordurile existente. Bine, în fine, e o evaluare a ceva ce încă nu s-a materializat, da, aveți dreptate, că poate nu există dovezi deja. Și nu cred că asta e o problemă secundară. Ideea că Marea Britanie are <laughs> multe de câștigat din, prop- din dezvoltarea unei politici comerciale proprii e o idee care nu prea mă convinge, deoarece <laughs> la nivel de comerț internațional chiar contează cât de mare ești. Uniunea Vamală și eventualele efecte asupra companiilor. Quite worried. Mă îngrijorează acest aspect. Din ce privință? Cred că niciun model economic curent nu poate fi aplicat. Economii, economiile au încercat să simuleze diferite scenarii de Brexit, dar oricui îi vine foarte greu să măsoare de pe acum schimbările E o schimbare fundamentală uh, la nivel economic cu privire la părăsirea uh, spațiului economic. Uh, e vorba de felul în care sunt structurate întreprinderile și felul în care circulă produsele pe Uniunea Europeană, care la ora actuală circulă fără uh, niciun fel de verificare, chiar la timp pentru livrare. Ce va însemna această ruptură în domeniul deciziilor de investiții. Este foarte greu să ne dăm seama de pe acum. OMC are un obiectiv cheie, printre altele, soluționarea litigiilor. Ea apare în acorduri, dar pentru asta e nevoie de predictibilitate și securitate la nivelul sistemelor comerciale și este foarte greu în economiile din ziua de azi uh, să facă deja o estimare. Va exista o amenințare la adresa predictibilității și securității, fiindcă schimbarea aceasta este foarte greu de prevăzut la ora actuală. Deci pe mine unul m-ar îngrijora asta. Cu privire la servicii, e ideea din anii 90 care spune că am putea primi doar din strict, a, privi doar strict din structură um, economică tot ceea ce se întâmplă, dar uh, mie mi se pare că barierele comerciale nu sunt uh, strict bariere protecționiste, cum ar fi taxele vamale sau alte măsuri uh, protecționiste. Nu mai sunt frontiere. Avem câteva restricții cu privire la accesul de piață, dar în mare parte comerțul cu servicii va fi îngreunat pentru că anumite jurisdicții reglementează serviciile în moduri foarte diferite și deci trebuie să privim lucrurile sectorial, fiindcă serviciile financiare, telecom, de transport, juridice, educația, sănătatea, pur și simplu sunt sisteme care nu pot fi comparate de la reglementare încolo și din motive, se întâmplă asta din motive bine întemeiate. Singura cale, din punctul meu de vedere, este să vedem ce se întâmplă cu valorile partajate și să ne asigurăm că din, în plan intern regulamentele reflectă acele valori uh, dacă se dorește o altă liberalizare. Vedem că de greu este în Uniunea Europeană să obținem liber comerț la servicii cu această integrare aprofundată pe care o avem. Drepturile cetățenilor uh, există. Regatul Unit uh, deja a asistat la asta în conversațiile cu India despre acordul de liber schimb. Guvernul indian insistă să aibă un mai bun acces pe piața UK pentru proprii cetățeni, pentru service provideri. Totul este în strânsă legătură cu chestiuni de imigrație. În ceea ce privește spațiul economic european, Uniunea Vamală și participarea în forul decizional. N-am ilustrat asta foarte tare în raportul meu, Dar spațiul economic european este, în opinia mea, problematic la cum uh, s-a dezvoltat el. În momentul în care a fost creat, a fost un bun răspuns la anumite probleme. E o problemă generală de democrație în uh, spațiul economic european și oare nu vom reuși să fim un pic mai ingenioși despre uh, ce să facem, să existe o asociere apropiată, dar care să nu permită și care să permită țărilor asociate să aibă mai multe cuvinte de spus, fiind dat că trebuie să se adapteze? Să fie, de exemplu, mai multe tipuri de apartenență. Da, ar fi cumva marjă de manevră aici, pentru că ar fi mai multe state interesate de asta. Iar în ceea ce privește divergența de reglementare și cum să ne asigurăm că efectele negative sunt cât de mici posibil. Pot continua, domnule președinte? Voi încerca să fiu foarte, foarte succint, însă țineam neapărat să mai spun un lucru. E mai puțin îngrijorător pentru Uniunea Europeană că există divergență de reglementare. Îmi pare rău, chiar nu sunt de acord cu stimabilul domn care spune că mare parte din producția UK este pentru piața UK. Înseamnă că n-ar trebui să existe nevoia ca Regatul Unit să adopte toate regulamentele UE. Uniunea Europeană este o piață foarte mare și din ce în ce mai mult vedem că chiar nu are nevoie să convingă terțele state să respecte regulamentele sale. Întreprinderile oricum respectă normele, fiindcă de ce? de ce? Fiindcă vor acces la piața europeană. Mă gândesc că exact asta s-a întâmplat și în Regatul Unit. Mulțumim foarte mult. Sunt convins că vom mai avea acest subiect pe ordinea de zi, de fapt, o dată, de două, de trei ori, cine știe. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea extrem de fructuoasă și trecem la următorul punct, pentru care avem doar 10 minute. Daniel. On which, on which, uh, uh, uh... Mă scuzați, despre ce vreți să vorbiți? Am un punct de procedură. Pe ce aliniat din regula de procedură? Din regulament? Very, very, Could I request an... Aș putea să cer ca data viitoare colegii să aibă mai mult timp de intervenție. Am avut contribuție, o contribuție foarte interesantă de la David Martin și Jude, Jude Curtin Darling și ar fi fost frumos să-i ascult mai mult. Iar în ceea ce privește rezumatul vorbitorului, el a lansat o serie de subiecte noi care nici măcar nu au apărut în raportul domniei sale și nu au apărut nici în conversație. Uh, și nu s-a mai întâmplat asta, nu știu, o fi vreun precedent ca vorbitorul să poată pur și simplu așa să se lanseze cu noi comentarii. So, we are always in with uh, limitation of... Mereu suntem constrânși de timp, spune președintele, și toată lumea încearcă să profite de timpul alocat, să vorbească cât mai mult. Asta este mereu o problemă. E foarte clar că vom avea o dezbatere despre Brexit și comerț, și, de fapt, se va întâmpla de mult mai multe ori. Daniel, în 10 minute, nici măcar 10, ci 2, domnule președinte. Acordul a fost negociat după aderarea Croației la Uniunea Europeană și cu această aderare Uniunea Europeană și-a extins și Uniunea Vamală. În consecințe, prin normele OMC, Uniunea Europeană trebuie să, se la, să deschidă negocierile cu Organizația Mondială a Comerțului pentru a oferi o ajustare compensatorie. Este necesară dacă uh, Uh, regimul tarifar extern uh, va rezulta într-o sporire a tarifelor dincolo de nivelul la care era obligat la OMC statul de dinainte de aderare. S-a întâmplat cu Croația și Noua Zeelandă, mai ales în ceea ce privește importul de anumite tipuri de carne, unde tarifele UE sunt mai mari decât cele stabilite de Croația în plan individual înainte de aderare. S-a negociat compensarea, este una proporțională pentru produsele afectate și au fost găsite acorduri similare cu Brazilia, iar uh, Parlamentul European a oferit consimțământul pe 15 martie anul trecut. Negocierile au rezultat într-un proiect de acord. Este, în fapt, un schimb de scrisori inițiat uh, pe 18 mai 2017. Semnarea a avut loc pe 13 martie anul acesta. Eu, unul, cred că acordul uh, sporește... Uh, acordul oferă compensațiile necesare pentru tipurile de carne vizate uh, și uh, nu mi se pare însă că este vorba de niște majorări uh, uh, exagerate. Sugerez așadar să ne exprimăm acordul față de acest subiect mai degrabă tehnic, care a apărut după aderarea Croației la Uniunea Europeană. Raportor din umbră, Carolin nu e. Vorbesc însă eu în numele Carolinei. Spun că susținem propunerea raportorului. Perfect. David Campbell nu, suntem oricum presați de timp și susținem uh, acordul uh, cu Noua Zeelandă. Elis nu e? Klaus Buchner. E un subiect foarte clar și n-am niciun comentariu. Helmut? Nu e aici raportorul nostru din umbră, dar mă gândesc că suntem de acord cu raportorul. EFDD, nu sunt comentarii, dau cuvântul comisiei, Robert Jerome de la Digi Agri. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun că este ultimul acord pe care îl avem cu privire la extinderea Uniunii Europene cu Croația. Ne-am obișnuit cu această procedură, și mulțumesc foarte mult că sunteți în acord cu noi și că vă exprimați consimțământul. Daniel. Mulțumesc foarte mult. E foarte bine că avem acest ritm accelerat. Croația e în Uniunea Europeană deja de un număr de ani și este important să închidem toate aceste dosare. Mulțumesc! Într-adevăr, spune președintele, și eu uh, mă bucur că aceasta este ultima etapă de ajustări serioase. Termenul pentru amendamente este 23 mai săptămâna viitoare la ora 6. Vom avea un vot la următoarea reuniune pe 20 iunie. Astfel, am uh, terminat cu acest subiect și am și avansat cu timpul. De fapt, uh, suntem um, uh, în față cu timpul. So, we will start the voting session. Imediat începem sesiunea de vot, mai precis la orele 10.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 So, dear colleagues, let's start. Haideți, dragi colegi, să începem cu votul. Întâi și întâi ar trebui să facem o verificare a cartelelor de vot. Hello, Morgan. Please use your voting card and we... Vă rog să um, introduceți cartela în consolă și să facem un prim vot de testare. S-a deschis votul. You're German, you're... fără microfon. Înainte de a începe sesiunea de vot, E o solicitare de amânare a punctului 15, acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei. Vine din partea SND-ului și nu se bazează pe conținutul compromisului, ci pe iar din punctul meu de vedere ca și președinte al Comisiei, pentru că avem un acord cu AFET, eu zic că trebuie să găsim o abordare comună în această decizie. E bine cunoscutul articol 53+. Plus. Noi suntem uh, competenți pe fond, dar avem legături strânse cu colegii de la AFET. Domnul Alistair e la Sofia și-a pierdut telefonul și nu avem cum să dăm de el. Ieri am trimis un e-mail și mi-a spus că nu-i convine compromisul. Prin urmare, propunerea este să amânăm votul pentru 28 mai cu un mesaj foarte clar că noi, cei de la Comisia INTA, în legătură cu, în strâns legătură cu Consiliul și cu Comisia, suntem mulțumiți de compromis și declarație. Și putem transmite acest mesaj colegilor de la AFET. Înainte de a fi de acord, înainte de a spune la vot uh, amânarea punctului 15, dau cuvântul domnului Valesa, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi preferat să votăm astăzi. Amânarea subiectului nu prea are rost. Avem lista de vot, avem uh, acordul între colegii noștri de la comisia noastră ca a, a muta votul pentru 28 mai nu schimbă nimic. Avem un acord informal cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește compromisul 1 cu privire la declarația comună. Și astfel sunt înlocuite numeroase din amendamentele depuse de membrii noștri INTA. În spiritul bunei cooperări, am inclus și multe îngrijorări exprimate de AFET. Doar două elemente nu sunt incluse, deoarece nu a existat un acord între colegislatori. Și acestea, acestea fiind spuse, eu zic că avem o bună propunere, am avut o bună cooperare cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru înțelegere și eu chiar cred că ar trebui să votăm astăzi. Bine, un mesaj foarte clar din partea raportorului, dar nu uitați că avem uh, acordul cu AFET. Trebuie să decideți dumneavoastră, așa spun regulile. Deschid acum votul. La întrebarea dacă să amânăm sau nu subiectul 15. Da, înseamnă amânare. Uh, Dar mai bine poate electronic, vă rog. S-a deschis votul. <coughs> And the vote is closed. Și s-a închis votul. Vom vota astăzi. Point 14. Dar mai întâi punctul 14. La punctul 14 este un vot cu privire la protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping. Un singur vot, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. With clear majority. O majoritate clară. Se adoptă. Și acum punctul 15. Acordarea de asistență macrofinanciară suplimentară Ucrainei. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Of course. 25. Nicio problemă, facem o verificare electronică, s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Clar se respinge. Amendment 3. Nearly. Amendment 3. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 6 e caduc. Afet 7. Mm, chestiunile cele mai controversate, punctul C și D, pot fi votate. Deci afet 7, doar punctele C și D. Pentru, împotriva abțineri, se resping. Afet 8, pentru, pardon, este caduc. Afet 3, Um, af 3. Pentru împotriva abțineri se respinge. Raportul electronic astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis. Cu o majoritate covârșitoare se adoptă. Felicitări domnului Valesa. Avem punctul 16, este vorba de strategia în domeniul achizițiilor publice, raportul domnului Caspari, compromisul 1, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2, sau nu, se corectează raportorul. Amendamentul 5, partea a doua, pentru împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ca o adăugire, amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul astfel amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. And the vote. S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări lui Daniel! E sfârșitul sesiunii de votare și trecem acum la punctul 18, dar și are cuvântul domnul Winkler, care mă va înlocui pentru restul acestei reuniuni. Mulțumesc foarte mult, numai bine până data viitoare! so, dear colleagues, uh, if... Dragi colegi, dacă îmi permiteți, invit pe toată lumea care nu este interesată de uh, restul acestei reuniuni să părăsească încăperea în liniște, după care noi să putem uh, continua cu punctul 17. Delegația ad hoc în China, care a avut loc uh, pe, între datele de 7 și 9 mai 2018. Misiunea a inclus o vizită la Shanghai, iar acolo ne-am întâlnit cu președinta Congresului Poporului și am petrecut două zile la Beijing. La Beijing ne-am întâlnit cu reprezentanți înalți la nivel politic, cu reprezentantul uh, pentru afaceri internaționale, cu vicepreședintele uh, Congresului Național uh, Popular și cu președintele Comitetului Economic și Financiar. După care ne-am întâlnit cu reprezentanții unor două organisme importante. E vorba de uh, Uh, Comisia de Reformă și Dezvoltare Națională, de acolo vin politicile economice chineze și uh, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, uh, un organism care a luat ființă cu puțin timp în urmă ca parte a reformelor implementate în vremuri recente. Mulțumesc foarte mult că ne permiteți să continuăm reuniunea, spune domnul președinte. Deci e vorba de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, un nou organism care cuprinde mai multe autorități de reglementare. Ele au funcționat separat în trecut, acum s-au contopit. Delegația noastră s-a întâlnit și cu reprezentanții întreprinderilor europene, cu Stați puțin că trebuie să apelez la ciocănel. Dragi colegi, mulțumesc pentru înțelegere. Deci ne-am întâlnit cu uh, membrii Camerei de Comerț Europene la Shanghai și la Beijing. Știți prea bine, Camera Europeană de Comerț este unul din partenerii uh, comisiei noastre INTA și am discutat cu aceștia și despre următoarea reuniune când uh, noi, uh, când ei vor veni în septembrie la Bruxelles. Eu cred că misiunea a venit într-un moment oportun, fiind dat contextul acțiunilor unilaterale și în ceea ce privește uh, comerțul cu partenerii noștri apropiați. Am discutat și reiterat sprijinul nostru pentru uh, sistemele multilaterale comerciale, acțiunile, pentru acțiunile de la OMC și pentru soluțiile pe care dorim să le găsim. care trebuie să fie compatibile cu standardele internaționale. Iar la nivel bilateral, noi am cerut să se rezolve problema acordului cu privire la indicația geografică. Vrem progres și în ceea ce privește <coughs> uh, negocierile pentru acordul de investiție comprehensiv. Am uh, primit uh, numeroase, au fost exprimate numeroase angajamente uh, politice, de exemplu în ceea ce privește deschiderea piețelor pentru anumite sectoare, automoto, servicii financiare, printre altele, și în termen general cu privire la implementarea unor reforme în China. A fost o minunată oportunitate, ne-am cunoscut mai bine cu partenerii noștri, dar trebuie să spunem că există în continuare diferențe la nivel de angajament politic. Uh, am remarcat asta la reprezentanții um, partidului. Mai puțin ambiție la, delega- la declarațiile de la ministrul de comerț, de exemplu. Acestea fiind spuse, pot să dau cuvântul celor interesați. David Martin, mai întâi, de la SND. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încep prin a spune uh, că vreau să mulțumesc secretariatului pentru felul în care a organizat această bună misiune. Ehm, ne-am întâlnit cu cine am sperat să ne întâlnim. A fost uh, un nivel oportun al discuțiilor. Foarte pe scurt, impresiile mele ca urmare a introducerii dumneavoastră în ceea ce este indicațiile geografice. Există speranță. Uh, cumva unii speră că putem să obținem un acord uh, chiar și cu ocazia summitului din iunie sau iulie în acest an. Dar, pe de altă parte, mi se pare că acordul de investiție a ajuns într-un con de umbră. Nu, evoluția nu este foarte dinamică și nu prea am simțit o dorință de a încheia acest acord. Ei au înțeles că am criticat dezechilibrul care există, nu în ceea ce este volumul comercial, ci și în ceea ce privește diferența de reguli de exemplu, investițiile noastre în China față de investițiile chinezilor în Europa, diferențele cu privire la accesul la piață. Ei au înțeles asta, dar nu ne-au lăsat impresia că vor face ceva împotriva acestui fenomen. Au empatizat cu noi, au tot vorbit despre schimbări, dar din punct de vedere fundamental, să zic așa, ei vor continua mizând pe interesul Chinei. Un comentariu important a venit din partea mediului antreprenorial european spunând că Europa nu are o problemă chinezească, ci o problemă europeană și că, dacă dorește să rezolve dezechilibrele, atunci trebuie să dea dovadă de um, strictețe, să aibă o atitudine robustă. Și e vorba de ce am făcut cu accesul la piață. După ce ne-am implementat propunerile, chinezii ne-au respectat pentru uh, faptul că am fost fermi. Deci e vorba de felul în care Europa este fermă și consecventă uh, cu privire la pretențiile pe care le are față de China. Trebuie să fim foarte robuști. Mulțumesc. Mulțumesc, David. Are acum cuvântul Salvatore Cicu. Da, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mă alătur, în primul rând, uh, celor care vor felicita cu siguranță pentru organizarea foarte eficace acestei vizite. A fost uh, o delegație care, în mod uh, unitar, a știut să reprezinte identitatea europeană, identitatea unui parlament care, în acel context, uh, a discutat cu omologii chinezi. Cred că am reușit să aprofundăm toate temele discutate și cred că am știut de asemenea să spunem uh, clar uh, părerea noastră în legătură cu ceea ce va, se va întâmpla în iulie cu privire la acordul uh, legat de indicațiile geografice. China are practic un plan pe 30 de ani. În adunarea poporului, deci s-au prezentat toate ideile lor, ei au această planificare, această programare pe termen foarte lung și e clar că omologii chinezi văd uh, țările europene din propria lor perspectivă specifică. Eu mi-am dat seama că și noi, la rândul nostru, ar trebui să avem un alt raționament față de acțiunile lor contextuale și colaterale. Ar trebui să ne dăm seama și noi că avem nevoie de o altă dimensiune. Încă un alt aspect. Noi ne aflam într-un moment în care, după cum știți, situația internațională e o situație în care clar uh, apărea un acord între UE și China. Vedem de asemenea că există un sistem prin care președintele Trump se poziționează într-un anumit fel. Deci Trump practic vrea să dea reset la sistemul actual. El ar vrea cumva să reglementeze lucrurile după planul lui. Și e clar că delegația noastră, deci în astfel de discuții, deci trebuie să ținem cont de contextul internațional. Deci noi discutam cu delegația chineză, însă știam că în paralel delegații chinezi vorbeau și cu americanii. Aș vrea să citesc ceea ce știți dumneavoastră că s-a întâmplat în legătură cu una din cele mai mari companii chineze, CE, la CE. Uh, Trump și-a retras practic acele anunțuri um, când eram noi acolo și discutam despre acorduri. A făcut-o deoarece, în urma discuțiilor dintre americani și chinezi, uh, s-a văzut că efectele sunt foarte importante și noi, practic, suntem implicați. Și și-a dat seama toată lumea de asta și comisia și-a dat seama. Azi dimineața ascultam cu mare interes schimbul de informații și uh, de idei care are loc în acest sens. Și e clar că Trump își creează acum aliați. Deci vrea să creeze o alianță cu China, mai ales în meciul legat de Corea de Nord. Iar noi, în acest uh, context, trebuie să reevaluăm lucrurile și să vedem că lucrurile depășesc acest acord uh, complicat între UE și China. Oricum, eu vă mulțumesc, uh, domnule raportor, domnule Winkler, pentru modul în care ați știut să ne reprezentați acolo. Ați făcut-o într-un mod foarte bun și merită salutat acest efort și ce ați obținut. Mulțumim! Mulțumim, doamna Marie Șache. Mulțumesc! S-au spus deja multe. Câteva comentarii și uh, din partea mea. Sper să nu fie ultima vizită de acest fel. Am avut întâlniri la nivel înalt, am avut uh, uh, discuții foarte deschise. Câteodată s au fost pierduți în traducere, pur și simplu, cum se spune, lost in translation. Uh, Însă, cel mai important este că uh, mesajul nostru, acela că avem nevoie de un comerț care se bazeze pe reguli, acesta a fost transmis și trebuie să ținem în continuare cont de supracapacitatea de siderurgică a chinezilor și uh, provocarea uh, pe care o reprezintă pentru noi uh, ca și organ de reglementare, în timp ce companiile uh, trec printr-o adevărată uh, fugă după aur acolo. Deci uh, aceasta se întâmplă din punct de vedere practic și ne-ar ajuta dacă am putea avea o strategie UE-China care să fie globală, să nu se centreze doar pe chestiunile sau dosarele de la INTA, ci să includă elemente mai generale, uh, partea digitală, militară, uh, inițiativa centurii, drumului, noului drum a mătăsii, o agendă foarte complicată și diversificată pe care trebuie să o promovăm acolo în cadrul strategiei noastre pentru China. Am avut posibilitatea să vorbim și despre comerțul digital, care va fi o temă importantă pe care ne vom centra din punctul de vedere al luptei împotriva protecționismului și alte limite pentru uh, companiile europene și pot să spun că din ce am auzit acolo mi s-a părut uh, destul de rezonabil, mai ales în ceea ce privește comerțul bazat pe reguli. Însă uh, nu sunt convinsă că promisiunile corespund realității neapărat și mă îngrijorează această lipsă de credibilitate. Deci chiar dacă am uh, văzut foarte multe mergând direct acolo și vorbind direct cu reprezentanții guvernului, cu reprezentanții ai Partidului Comunist și alții, uh, Cred că trebuie să uh, facem mai multe eforturi pentru a vedea dacă într-adevăr ce ni se promite chiar se îndeplinește. Și, practic, credibilitatea va fi uh, un principal element pentru noi uh, care să uh, ancoreze pe viitor relația noastră. Mă opresc aici și sper să continuăm cu acest dosar asupra Chinei, pentru că e important să fim conștienți uh, și să știm la ce să ne așteptăm din partea lor. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă mai sunt comentarii din partea colegilor, vă rog. Mulțumesc și eu foarte mult pentru această prezentare atât de completă în urma delegației realizate de comisia noastră în China. Aș avea trei întrebări la care mi-aș dori un răspuns. În același timp, s-a organizat și o delegație bilaterală China, Parlamentul European. Deci vreau să vă întreb cât de mult ați avut sau nu ocazia să ajungeți la o anumită sinergie privind strategia pentru viitorul relațiilor UE-China. Aceasta în cadrul convorbirilor pe care le-ați menționat. O a doua întrebare. Am înțeles că programul a fost într-adevăr la nivel foarte înalt și mă întreb în ce măsură uh, rapoartele pe țară ale Comisiei Europene uh, pentru China, uh, din câte știu eu singurul care a existat, dacă a avut un rol sau nu în cadrul discuțiilor și dacă s-au făcut referințe la acesta pentru elemente precum subvențiile, ajutoarele de stat și așa mai departe. În al treilea rând, din păcate, la ultima adunare parlamentară a OMC-ului, la Comitetul Permanent, China nu a fost prezentă. Deci, după uh, cea de-a 11-a rundă interministerială de la Buenos Aires, am înțeles că trebuie să creștem cooperarea cu chinezii, uh, mai ales cu deputații din Congresul uh, chinez, pentru a, a ajunge la o a, activitate interparlamentară și știm foarte mult uh, că a, acest element este esențial. Și vreau să vă întreb dacă capitolul TSC din uh, acordul pe care îl avem a fost inclus în discuțiile multilaterale din cadrul OMC-ului. Cred că avem nevoie de o abordare nouă pe această temă în cooperarea noastră la nivel parlamentar cu China, pentru că noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, am să încerc să vă răspund la întrebări și să fac și un comentariu personal, nu în calitate de uh, președinte, ci în calitate de raportor pentru China. Și am să încep cu întrebările tale, Helmut. Prima întrebare este una care, într-adevăr, uh, mi se pare foarte interesantă și dacă ar trebui să-ți răspund sincer, uh, pot să spun că vizitele noastre au fost uh, complementare uh, cu uh, cele ale celelalte delegații. Deci nu ne-am suprapus, am reușit să ne coordonăm între noi și activitatea noastră a fost complementară. Însă, acum aș pune și care este părerea mea personală și o propunere pe care aș dori să o fac Uh, la următoare ședință a coordonatorilor de aici, propunere care să fie prezentată ulterior la conferința președinților de comisii, pentru că nu mi se pare o idee prea bună ca două delegații ale Parlamentului să se deplaseze în aceeași țară în aceeași perioadă. Mi se pare complet contraproductiv și cum am înțeles, uh, se pare că mai avem o următoare delegație care se va afla în aceeași situație, mergem în aceeași perioadă, în aceeași țară cu o altă delegație, tot de la Parlament, de la altă comisie. E o situație ciudată. Știu că membrii și comisiile sunt absolut independente atunci când își stabilesc agenda, însă uh, eu sunt convins că nu e deloc bine, uh, din punctul de vedere al interesului UE, să mergem de două ori cu două delegații în aceeași perioadă și în aceeași țară pentru a transmite mesaje care se centrează pe dosare diferite, pentru că fiecare comisie are propriile sale competențe. Este o propunere pe care vreau să o fac și sper să se discute la următoarea întâlnire a coordonatorilor în mod formal. A doua întrebare. Nu s-a făcut nicio referință, din câte știu eu, la raportul pe țară, însă am discutat elementele pe care le-ai uh, menționat, uh, instrumentele de apărare comercială, subvențiile. Uh, chinezii, pe de o parte, doresc să vadă care este evoluția legală aici, deci din punct de vedere legislativ în Uniunea Europeană, mecanismele de investiții, instrumentele de apărare comercială și așa mai departe, ei le urmăresc îndeaproape pentru a vedea ce se întâmplă la noi, însă, pe de altă parte, am auzit și declarații împotriva subvențiilor, uh, declarații față de acea supracapacitate de producție, declarații făcute mai degrabă Uh, la nivel politic și uh, nu neapărat uh, la nivel executiv. După cum știți, Comisia dispune și de date după întâlnirea Forumului Global pentru Supracapacitate și, bineînțeles, nu avem prea multe posibilități pentru a verifica, pentru a contrasta aceste date, mai ales pentru oțel, Știți că situația este foarte complicată în China, este o poveste uh, lungă, uh, ce se întâmplă cu uh, fostele capacități de producție care au fost închise și au fost create altele noi. Totul e foarte complicat. A treia întrebare, referitoare la OMC, aș putea repeta aici răspunsul la întrebarea prealabilă. S-au făcut multe declarații, dar de la vorbe la fapte, nu există neapărat uh, o coerență prea clară între cele două. Iar prezența Chinei în cadrul OMC trebuie să ne punem întrebarea dacă e vorba uh, de o țară dezvoltată sau o țară în curs de dezvoltare și, din punctul meu de vedere, legislația OMC-ului este uh, prea uh, flexibilă pentru a face această diferențiere, însă, bineînțeles, argumentele care au fost prezentate au fost cele legate de mărime. Poate că o anumită parte, partea de coastă a Chinei, este într-adevăr mai dezvoltată. Pe de altă parte, în alte regiuni ale Chinei avem populații mai mari decât statele, în Statele Unite sau în Uniunea Europeană și care se află într-un stadiu de subdezvoltare, să spun, deci, iată, și ei au un argument de prezentat și noi, pe partea noastră, altul. OMC-ul nu este foarte clar cu diferențierea, deci ă, asta le oferă ă, mai degrabă un avantaj lor decât nouă. Dacă am avea mai mult timp la dispoziție, poate v-aș face și o propunere care ar putea fi discutată pe viitor. E vorba de relația Comisiei INTA cu omologii din China. Este o țară foarte mare și am putea avea măcar o dată pe an uh, o întâlnire, una la Bruxelles, alta în China, pentru a construi niște punți. Pentru că, bineînțeles, Parlamentul European uh, se duce în China, măcar de o parte sau de alta se face o vizită însă nu neapărat din partea INTA și nu se discută neapărat chestiuni care sunt de competența și interesul nostru. Și aceasta ar putea fi o propunere la o viitoare întâlnire a coordonatorilor și nu știu dacă am putea invita, de exemplu, omologii noștri chinezi să vină aici la Bruxelles, deci uh, ministrul uh, pentru comerț sau alții care să fie pe uh, mandatul comisiei noastre pentru că eu știu că uh, Comisia are de asemenea un dialog deschis pe teme INTA uh, cu uh, partea chineză. Nu știu dacă am putea fi implicați și noi în acest dialog. Asta rămâne de văzut. Și pe de altă parte, Mă alătur colegilor care au mulțumit secretariatului pentru felul în care s-a pregătit această vizită, această misiune, care a mers într-adevăr foarte bine. Dacă nu mai sunt alte comentarii, atunci încheiem dezbaterea la acest punct și trecem la punctul 18, activitățile grupurilor de monitorizare. Am câteva comentarii pe care aș vrea să le fac acum, dragi colegi. În primul rând, grupul de monitorizare pentru uh, Japonia. Grupul de lucru de la INTA și-a uh, intensificat uh, eforturile pentru acordul de parteneriat cu Japonia, care va fi prezentat în curând Parlamentului pentru consimțământ. S-au făcut deja, au avut loc deja două întâlniri am înțeles că domnul Silva Pereira este raportorul pentru Japonia, dar dânsul nu este aici, deci am să citesc uh, câteva comentarii în numele dânsului. Pe 25 aprilie și 16 mai au avut loc uh, schimb de opinii cu actori uh, din industria automoto, Uh, Consiliul de Afaceri din Japonia în Europa, uh, transport, uh, domeniul transportului, mediului și altele. Actorii europeni și-au exprimat susținerea față de acest acord în cadrul discuțiilor și alții au subliniat beneficiile potențiale aduse de un astfel de acord cu Japonia, dar trebuie să fim conștienți și de anumite îngrijorări Există anumite elemente, cum ar fi, de exemplu, uh, ratificarea uh, a două articole de la Convenția ILO de către Japonia, care nu a fost încă făcută, și e nevoie de și o mai mare aliniere uh, la standardele internaționale din partea Japoniei. Există de asemenea probleme și îngrijorări legate de sectorul auto din uh, Europa și liberalizarea acestui sector, îngrijorări legate de uh, obiectivele la capitolul uh, de comerț durabil S-a spus că Japonia este autosuficientă doar în proporție de 30% din punctul de vedere al alimentelor, deci s-ar dori o liberalizare a produselor alimentare și a băuturilor care vin din UE. Comisia a fost prezentă la dezbateri, a oferit informații suplimentare și a putut preciza anumite rezultate. Următorul grup a fost uh, cel pentru uh, Mexic. Pe 25 aprilie ne-am întâlnit cu șeful negociator pentru Mexic, doamna Helena König, pentru a discuta uh, acordul modernizat UE-Mexic și am să dau cuvântul raportorului nostru, doamna Immaculada Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Informația pe care am primit-o din partea uh, comisiei ieri, doamna Koenig fusese trecută la grupul de monitorizare și nu ne putea da mai multe informații decât cele pe care le-am primit ieri. Foarte mulți uh, consilieri din partea grupurilor politice au participat la întâlnirea de ieri da, și uh, toată lumea era foarte interesată de informațiile pe care le-am primit, uh, multe întrebări și răspunsuri din partea comisiei. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți alte întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem și grupul de monitorizare pentru Statele Unite, care uh, s-au întâlnit cu DigiTrade și au uh, dezbătut uh, restricțiile americane pentru importurile de aluminiu și oțel. Președintele nu este aici. Atunci amânăm acest punct sau ce facem? Probably as, uh, as uh, colleagues are telling me from secretariat that... Secretariatul mă informează că uh, a avut loc un dialog uh, cu un schimb de informații. Situația se schimbă de la o săptămână la alta, deci dacă persoana responsabilă nu este prezentă astăzi, uh, Cred că nu putem face mai mult. Dacă sunteți de acord, ne oprim aici. Trecem la China. Am avut un schimb de opinii cu Comisia și am să-mi dau cuvântul mie însumi și voi fi foarte succint la acest punct, pentru că acest schimb de opinie a fost uh, organizat înaintea misiunii noastre din China, deci a delegației INTA în China. Am uh, vorbit despre starea actuală a negocierilor pentru uh, tratatul de investiții bilateral și informațiile care ne au fost date aveau de-a face cu negocierile de până atunci, pregătirea viitoarei runde de negocieri, faptul că omologii chinezi de multe ori trag de timp și par să nu fie grăbiți pentru a realiza progrese. La vară uh, este prevăzut și un summit UE-China, din câte știu este programat pentru luna iulie, însă se pare că nivelul de optimism și de ambiții uh, la acest summit este destul de redus, dacă ținem cont de rezultatele pe care le-am avut anul trecut la ultimul summit UE-China, S-au luat foarte multe, sau mă rog, câteva angajamente, dar rezultate foarte puține. Cam acestea au fost informațiile pe care le-am primit uh, din partea Comisiei la această întâlnire. Următorul punct, uh, Brexitul, grupul de monitorizare pentru Regatul Unit. Acesta s-a întâlnit pe 15 mai. Uh, un schimb de opinii pe tema cooperării vamale. După ce uh, Regatul Unit se va retrage, uh, raportorul este domnul Pavrix. Vă rog. Mulțumesc. De fapt, o înlocuiesc pe doamna Kishut Rohol și, într-adevăr, am avut această întâlnire la grupul de monitorizare și am văzut ce se va întâmpla cu cooperarea vamală după Brexit. Foarte pe scurt, dragi colegi. Inițial am fi dorit să uh, invităm experți uh, din partea celor două părți uh, pe teme vamale. Aceștia au refuzat invitația noastră cu motivul că e vorba de chestiuni foarte sensibile. Directorul de la Centrul pentru Politică Economică Internațională a venit și a prezentat punctul de vedere. A făcut și o comparație pentru a analiza viitorul acord cu un alt acord, uh, cel pe care îl avem la nivel vamal cu Suedia și Norvegia, care din punctul de său de vedere este cel mai bun la ora actuală, a prezentat câteva bune uh, practici, a vorbit și de efecte uh, negative care ar putea apărea, în special pentru problemele transfrontaliere pentru IMM-uri, aranjamente posibile din punct de vedere legal și a arătat că până la urmă uh, comercianții vor veni cu decizii practice la chestiunile legale. A fost o prezentare uh, foarte interesantă. Avem și un PowerPoint care este disponibil, deci dacă vă interesează puteți vedea mai multe informații acolo. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Da, mai dorește cineva să intervină, vă rog. Un scurt uh, comentariu, pentru că din păcate n-am uh, putut participa la acel grup de monitorizare. Nu vreau să intru în detalii despre cooperarea vamală, dar vreau să vă întreb dacă uh, expertul dumneavoastră a considerat că acest exemplu bun, cel prezentat de Suedia, ar rezolva problema cu frontiera din Irlanda de Nord. Da, Înțelegeți probabil că totul depinde până la urmă de decizii politice, dar a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă Norvegia și Suedia, pentru că nu poți uh, avea un aranjament pentru uh, toate bunurile uh, comercializate la nivel frontalier, pentru că frontiera este foarte lungă. Iar în ceea ce privește Irlanda și Regatul Unit și Europa, problema va fi să ne centrăm pe anumite zone Uh, din aceste frontiere, sau cel puțin ce am înțeles eu personal, ar fi că bunurile nu vor putea traversa frontiera peste tot. Vor trebui să existe niște aranjamente prealabile pentru aceasta și din punct de vedere tehnic, din punctul său de vedere, dar bineînțeles și aici totul depinde uh, politic de Londra, Bruxelles sau de cine mai ia decizii pe această temă. Mulțumesc, dragi colegi. Mai sunt întrebări uh, pentru raportori? la grupurile de monitorizare. Dacă nu, atunci încheiem, finalizăm și acest punct și trecem la punctul 19. Este vorba de situația actuală a negocierilor cu Marocul referitoare la acordul de adaptare a protocolelor privind regulile de origine în acordul de asociere și în acordul privind pescuitul. Este ultimul punct de pe ordinea de zi. la cererea raportorului și a coordonatorilor uh, pentru a avea o prezentare a situației din partea Comisiei și a SEAE pentru a vedea care este starea actuală a negocierilor. Pe 20 uh, uh, februarie am fost informați în legătură cu acest viitor acord de asociere. O chestiune esențială a fost procesul de consultare care trebuie realizat de SEAE pentru a ține cont de cerința uh, realizată de Curtea de Justiție prin sentința din 21 decembrie 2016. Nici uh, protocolul modificat al acordului de asociere, nici cel care de-a face cu acordul de pescuit nu a fost încă adoptat de Colegiul de Comisar, din câte știu eu. V-aș mai spune că este un dosar cu mai multe fațete. Avem uh, membri care reprezintă comisiile AFET, uh, Pescuit și Agri, care au fost invitați să participe la dezbatere, însă niciunul din ei nu ne-a confirmat prezența. Aș vrea acum să dau cuvântul raportorului permanent uh, pentru țările din Maghreb, doamna Lalonde. Vă rog. Uh, I lost my glasses, so... Mi-am pierdut ochelarii și mi-e greu să citesc. So, Mr. Monsieur President cher... Domnule președinte, dragi colegi, vreau să îi mulțumesc Comisiei Europene, DigiTaxud și DGMA pentru îi mulțumesc și Serviciului European de Acțiune Externă pentru că au uh, dat curs invitației noastre pentru a avea acest schimb de vederi uh, pe marginea acestui dosar. După cum știți, s-au făcut câteva progrese de la ultimul schimb de vedere în INTA. Comisia Europeană e pe cale de a finaliza acordul de asociere. Din câte am înțeles eu, vom primi curând, uh, foarte în curând, acest dosar. Pe 16 aprilie, Consiliul a aprobat mandatul propus de Comisie în legătură cu acordul în domeniul pescuitului. Și ieri am primit în Parlament, la Comisia DROA, L-am primit pe domnul Horskele, uh, emisarul special pentru Sahara Occidentală, care ne-a explicat care va fi misiunea sa și obiectivele sale i-am spus din nou că sprijinim procesul de pace condus ONU. Misiunea emisarului special nu are o legătură directă cu munca în comisia noastră, însă procesul de pace constituie cadrul și contextul acțiunii noastre. Îmi pare rău că citesc cam nu am ochelari. Deci de aceea cred că e esențial ca munca noastră să se înscrie în acest cadru de sprijinirea procesului de pace. Mulți dintre noi am fost impresionați de voința domnului Coller de a găsi o soluție cu privire la Sahara Occidentală. În urma diferitor reuniuni pe care le-am avut cu Comisia Europeană, ne-am dorit ca acest nou schimb să ne permită să vedem în ce stadiu ne aflăm cu acest dosar și, în al doilea rând, să vorbim despre renegocierea acordului de pescuit în legătură cu care cge ul a emis o hotărâre similară la sfârșitul lunii februarie. Am vrea explicații de la comisie în legătură cu articularea între cele două dosare și eventualele legături între ele. Ne-am dorit de asemenea să ne discutați uh, despre ce adaptări vreți să faceți la acordul de pescuit pentru a respecta, pentru a fi în conformitate cu hotărârea CJ. Acestea sunt următoarele întrebări. Acestea deci sunt întrebările mele și, bineînțeles, și colegii vor putea avea întrebări. Deci, ne puteți spune care sunt procedurile cu privire la acordul de asociere? Când va primi Parlamentul acest dosar? Deja am ajuns la termen. E continuare de actualitate. Vreau să știu de asemenea dacă aveți alte observații pe care le puteți spune în legătură cu uh, conformitatea și elementele care, sunt consult- care fac obiectul consultărilor. Ce ne puteți spune despre acordul de pescuit, calendarul pentru acest nou acord și legătura acestui acord cu acordul de asociere? Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Îmi pare rău. Sper să vă găsiți ochelarii cât mai curând. Acum adresez grupurilor politice. Maria Arena de la SND este prima care va interveni. Sper că nu m-am înșelat. Mulțumesc. Mulțumesc, Patricia, pentru prezentarea pe care ne-ai făcut-o și eu am prezentat la audierea emisarului special UE pentru Sahara Occidentală. Um, și, într-adevăr, emisarul ONU, mă scuzați, pentru Sahara Occidentală. E clar că trebuie să-i sprijinim eforturile. Aici, în Comisia INTA, nu văd colegi de la pescuit și nici de la agri. Însă cred că ar trebui să încercăm să lucrăm mult mai mult între noi, să avem o colaborare transversală între comisii pe acest dosar, deoarece ceea ce ne dorim e să avem niște legături stabile cu Marocul, mai ales în ceea ce este relația noastră comercială. Și când vorbesc de stabilitate, cred că e important ca și investitorii să știe în ce cadru juridic uh, activează pentru a putea investi în Maroc. Iar Marocul, la rândul său, are nevoie de această relație stabilă cu Uniunea Europeană. Și această relație stabilă cu Uniunea Europeană depinde și de stabilitatea juridică. Acum, nu activăm în cadrul unei relații tradiționale, ci reacționăm la hotărârea Curții Europene de Justiție cu privire la acordurile pe care le-am încheiat. Acorduri care au fost considerate ca fiind inadecvate sau care măcar trebuie completate cu anumite elemente pentru a respecta convențiile internaționale și mai ales problema Saharei Occidentale. Ca să răspundem aceste exigențe ridicate de, de CJE, ar trebui să soluționăm un lucru esențial, și anume consimțământul în ceea ce privește aplicarea acestor acorduri, fie că e vorba de cel de pescuit, fie că e vorba de cel din domeniul agriculturii. Știu că problema consimțământului ridică probleme. Ce înseamnă consimțământul în acest context? Cine trebuie să-și dea consimțământul? Cum trebuie să se desfășoare consultările? Știu că în momentul de față sunt formulate mai multe propuneri atât de Comisia Europeană, dar și de autoritățile marocane și cred că avem nevoie de transparență în ceea ce privește aceste lucrări. Eu aș spune următorul lucru. Din momentul în care acest exercițiu al consimțământului e atât de dificil, cred că e esențial să putem avea o poziție a curții care a făcut această solicitare cu privire la consimțământ. Deci e necesar să avem avizul Curții Europene de Justiție în legătură cu modul în care va fi obținut acest consimțământ de către actorii care astăzi stau la masa negocierilor. Dacă vrem să revenim la această stabilitate juridică, e important să știm care e avizul Curții Europene de Justiție. Deci noi, Parlamentul European, înainte de a ne pune problema votului acestor acorduri, trebuie să avem un răspuns al Curții Europene de Justiție. Să vedem dacă procedurile de consultare care au fost uh, desfășurate de Maroc cu uh, Comisia uh, respectă sau nu logica uh, aceasta consimțământului așa cum a solicitat Curtea Europeană de Justiție. Și am o altă întrebare care se referă la termen. Acordul de pescuit expiră pe 14 iulie. <clears throat> Suntem la jumătatea lunii mai azi. Dacă vrem să facem toată această muncă în termenul acordat, nu avem cum să o facem uh, cumva cu ușile închise, însă cam asta se întâmplă. Comisia acum Marocul negociază dar noi nu suntem deloc implicați în aceste discuții. Dacă vrem ca poziția Parlamentului să fie prezentată înainte de 14 iulie și este exercițiul pe care trebuie să-l facem, e bine, trebuie să acționăm mai rapid, să avem mai multă transparență. Deci nu trebuie să-i se ceară Parlamentului să-și uh, stabilească o poziție fără să aibă toate elementele necesare. Asta baza deciziei uh, curții Uh, europene de justiție. Am auzit de altfel pe unii colegi care spun că această hotărâre judecătorească periclitează relația între UE și Maroc. E bine, acestor colegi eurodeputați le-ar spune că dacă vrei să fii în conformitate cu justiția, asta nu înseamnă că periclitezi nimic. Din păcate, atunci când uh, nu ești în conformitate din punct de vedere juridic, pui în pericol acordurile pe care le ai, inclusiv cele cu Marocul. Deci eu mi-aș dori ca în uh, interiorul acestui Parlament să fie respectată justiția și independența justiției. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Scholz. Nu? Nu. Ok, I eh, Greens are before us. Am crezut că verzi intervin înaintea noastră. Spun foarte clar. Reiau spusele doamnei Arena. E vorba de a ignora Uh, deciziile CEJ, ceea ce este pur și simplu inacceptabil pentru noi, Guengel. Și e o declarație foarte tranșantă că trebuie să existe consultare și consimțământ. Ce înseamnă consimțământul? Că doar o structură recunoscută internațional trebuie să fie consultată la negocieri. și că frontul Polisario e vizat aici. Cât timp ei nu sunt consultați și nu și-au exprimat avizul conform consimțământului, noi nu putem să fim de acord cu această poziție. Este o problemă și aștept astăzi un răspuns clar din partea Comisiei, fiindcă nici data trecută Comisia n-a spus nimic despre acest subiect, despre cum abordează problema și dacă doresc să uh, Uh, mai tolereze uh, nerespectarea deciziilor CEJ. Fiindcă, da, relațiile comerciale cu Marocul sunt importante, acordul de pescuit de asemenea, sau poate că va exista un acord nou cu privire la noi relații comerciale și inclusiv cu cei din Sahara, ceea ce este important per total pentru dezvoltare. Eu zic că trebuie să respectăm legislația internațională și aștept astăzi un răspuns clar. Mulțumim foarte mult. Îmi cer scuze pentru că am schimbat ordinea grupurilor. Acum dau cuvântul domnului Buchner de la Verzi. Mulțumesc. Comisia a făcut o recomandare pentru mandatul de negociere, iar în versiunea în engleză și în franceză apar uh, diferențe substanțiale, adică în versiunea din engleză se vorbește despre People of Western Sahara, poporul din Sahara Occidentală, iar în franceză Population de, populația. Deci odată avem, mă scuzați, cetățeni și apoi oamenii care trăiesc acolo și apoi oamenii care aparțin de locul respectiv. saharauenii. Deci cum se poate ca, fiind dat uh, faptul că e vorba de unul și același document, să apară totuși diferențe fundamentale de la o limbă la alta? Apoi mă refer la diferența dintre acordul pentru agricultură și pescuit într-o într situație e vorba strict de o adaptare la regulile inițiale, la agricultură, iar la pescuit se fac trimiteri explicite la populația Saharei Occidentale. Și apoi e vorba de faptul că acum negocierile au loc exclusiv la Rabat și la Bruxelles. Dar cum pot cei din Sahara Occidentală să ajungă la Rabat, fiind uh, date toate obstacolele puse în calea lor? Nu e posibil, în opinia mea. Și apoi? Cum se, cum se poate să negocieze Comisia Europeană după dreptul marocan? Nu se poate. Noi trebuie să implicăm pe de-a întregul um, și Sahara Occidentală. E vorba de un acord care să corespundă standardelor și cerințelor CEJ. Cât timp nu se întâmplă asta, acordul respectiv este nul. Și deci m-a deranjat faptul că în introducerea dumneavoastră, domnule Winkler, ați vorbit despre o, un request al CEJ, o solicitare a CEJ, dar nu este o rugăminte, este o decizie într-o instanță și ea trebuie respectată. Thank you very much. I have... Mulțumesc foarte mult. Mai e o rundă de vorbitori, iarăși SND cu David Martin. Mulțumesc, voi fi succint și uh, sunt de acord cu colegii mei. Desigur, vrem să avem cea mai bună uh, relație cu Marocul, dar trebuie să respectăm și legislația internațională europeană cu drepturi minorităților și să găsim un echilibru între cele două aspecte. După cum au spus colegii mei, nu este doar despre a schimba câteva cuvinte în tratat, e vorba de a schimba și practicile. Până acum n-am fost în măsură să facem prea multe cu bunurile venind din teritoriile ocupate de Israel și să identificăm ce poate fa- grupurile problematice. Ce ne poate asigura Comisia dacă schimbăm relația dintre noi și Maroc? Dacă va fi respectată decizia CEJ, vom putea face o trasabilitate cu privire la bunurile din uh, Sahara Occidentală, în așa fel încât cei din acea regiune să se bucure și ei de pe urma comerțului și de pe urma exploatării resurselor naturale din regiune. A doua întrebare reiau spuse lui Helmut Scholz și le consolidez. Trebuie să, știe, să știm foarte clar cu cine s-a consultat comisia până acum, să primim o declarație fermă despre cu cine sunt în dialog și cu cine nu. Mulțumesc, domnul Marcelesi. Muchas eh, gracias. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă refer la nevoia de a respecta noi, Parlamentul European și Uniunea Europeană, legile noastre. Deci trebuie, trebuie respectată sentința CEJ. E în joc credibilitatea Uniunii Europene în acest sens. Și de aceea nu prea înțeleg eu ce credibilitate avem când uh, vedem ce negocieri uh, poartă Comisia. Ne e greu să obținem un răspuns clar din partea Comisiei Europene și de multe ori am adresat întrebări. De două ori în sentința acești se spune clar că e nevoie de consimțământul Sahara, cetățenilor din Sahara Occidentală. Deci nu e suficientă doar consultarea acelor oameni, ci și consimțământul lor. Și acum avem un proces de consultare între Bruxelles și Rabat. Uh, și știm foarte bine că foarte multe organizații din Sahara Occidentală nici măcar nu se pot deplasa la Rabat sau dacă se pot deplasa nu pot vorbi acolo liber și deschis în legătură cu procesul de autodeterminare. E ceva ce e recunoscut la nivel internațional, deci ar vrea să știu ce capacitate are UE de a avea niște consultări deschise și transparente și ce se întâmplă cu acest consimțământ. Deci cum va obține Comisia Europeană consimțământul populației din Sahara Occidentală? Al doilea lucru se referă la sentința CEJ cu privire la acordul de pescuit. În alineatul 76, curtea spune că Marocul uh, nu uh, că Marocul respinge o altă reprezentare a sa Uh, ca diferită de putere care uh, controlează Sahara Occidentală. Însă, deci acest concept nu există. Cum puteți negocia acum cu Marocul dacă Marocul nu are suveranitate acolo și nu are nicio mm, legătură legală cu Sahara Occidentală? Deci cum se negociază uh, cu Marocul acum din partea Uniunii Europene? E fundamental, așa cum spunea Maria Arena, să avem un aviz al Curții Europene de Justiție în legătură cu ce se întâmplă acum. Parlamentul European nu are cum să se pronunțe fără să fim siguri că procedăm bine, deoarece de ani de zile am avut nesiguranță juridică în acest domeniu. Ce se întâmplă acum? vasele de pescuit din Spania, din Andaluzia, din Galicia, din Canare, deoarece să nu uităm că 90% din, uh, din zona de pescuit și din pescuitul de acolo are loc în apele teritoriale din Sahara Occidentală. Dar cine acum își va asuma această responsabilitate? E foarte important. Deci e o problemă de credibilitate aici cu Uniunea Europeană și mi-aș dori ca, Uniunea, ca mm, din partea Comisiei să avem un răspuns foarte clar la aceste întrebări. Mulțumim! Doamna Minart, ultima vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, adineori am vorbit uh, despre decizia CEJ, care e foarte clară. Acordul de pescuit cu Marocul nu uh, se aplică în Sahara Occidentală uh, pentru că trebuie să-și exprime acordul și populația locală. Uh, mi se pare că nu se încearcă obținerea acordului populației. Comisia uh, discută cu o forță ocupantă și nu cu cei ocupați și, prin urmare, subminează și misiunea ONU pentru pace care e acolo, printre altele. Vreau să știu dacă Comisia dorește să respecte litera legii și să respecte decizia CEJ și să ceară opinia populației vizate. Și îmi dau seama că statele EFTA și Statele, și statele, și statele Unite au uh, un acord, uh, deci se poate. De asemenea, profit de ocazie și pentru a întreba despre um, un alt grup uh, subminat din Maroc. Rafini. Ce se întâmplă cu aceștia? Și uh, cum sunt ei uh, vizați? Uh, Uh, ce se întâmplă apoi cu combaterea corupției și cum este ea stipulată în acordul pentru pescuit și în agricultură. Mă scuzați, vorba de populația din RIF. Mulțumesc dau acum cuvântul Comisiei. O multitudine de întrebări și așteptăm cu nerăbdare uh, răspunsul. Monsieur le Président. Euh, je me présente Christian Rambaud. Et... Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Cristian Gongur și sunt șef de unitate la DG Mare. Mă ocup de acordul de pescuit, deci aș vrea să intervin aici doar pe uh, temele referitoare la acordul de pescuit și sunt și responsabil cu negocierile cu Marocul. Vă reamintesc că Comisia lucrează în fiecare zi Negocierile au început uh, doar uh, pe 17 aprilie da, și noi lucrăm zilnic pentru a găsi soluții care să respecte, bineînțeles, sentințele curții. Această sentință a curții, în concluziile sale, spune că acordul de pescuit este legal, însă doar pentru apele care se află sub jurisdicția Marocului, da, ceea ce, bineînțeles, exclude apele teritoriale în zona Saharei Occidentale. Ce încercăm să facem noi? Încercăm să găsim o soluție care să țină cont de spiritul și litera uh, sentinței date de CEJ pentru a continua activitățile de pescuit în mod legal, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, există o incertitudine juridică clară uh, astăzi cu efecte sociale economice mari, atât pentru operatorii economici, care în mod tradițional lucrează în acea zonă, cât și pentru uh, populațiile de coastă care uh, trăiesc de pe urma acestui acord. Încercăm să găsim o soluție care cam șchiopătă acum, pentru că înseamnă să alegem între instrumentele uh, utilizate, instrumente cu o valoare juridică identică. Din punctul nostru de vedere, noi uh, considerăm că, spre deosebire de acordul așa numit uh, AGRI, acordul de asociere cu modificarea protocolului 1 și 4, deci spre deosebire de acesta, uh, acordul de pescuit care este în vigoare și cu care curtea este de acord că este valabil cu excepția anumitor zone, este un acord vechi. Ce s-a întâmplat între timp? În primul rând uh, s-a adoptat un nou tratat, uh, tratatul de la Lisabona, deci nu mai e vorba de Comunitatea Europeană, ci de Uniunea Europeană și asta are consecințe importante. În al doilea rând, politica comună a pescuitului a fost reformată uh, puternic în 2013, deci după încheierea acestui acord și tocmai de aceea e nevoie de o aliniere a acestui acord de pescuit în conformitate cu obiectivele și uh, Uh, prevederile din regulamentul de bază și anume uh, cu obiectivul de a avea un pescuit durabil și cu obiective foarte clare care trebuie atinse. Sunt incluse aici drepturile omului, posibilitatea uh, europenilor de a avea acces doar la surplusul pescuit, e vorba aici de gestiunea pescuitului, nu intru în detalii, implică și uh, tratamentul non-discriminatoriu al flotei europene față de celelalte flote internaționale, pentru că nu sunt doar europenii și marocanii care sunt acolo, mai sunt și alte țări. Deci, iată, o serie de elemente care ne fac să uh, avem nevoie de un nou acord de pescuit durabil. Ne punem întrebarea astăzi dacă prin analogie ar trebui să abordăm acest acord așa cum uh, se întâmplă în acordul de asociere cu chestiunile agricole. Comisia consideră că avem nevoie de un acord care eventual să fie însoțit de un schimb de scrisori și de un protocol. Nu v-am vorbit încă de protocol, dar Uh, nu prin sentința curții avem nevoie de o reînnoire a protocolului, ci pentru că acesta expiră pe 14 iulie anul acesta. Deci, iată, avem uh, în curs o serie de lucrări de pregătire, inclusiv aici uh, și mandatul acordat de Consiliu pentru negociere și lucrările la noul protocol au început de mai multe luni. Iată care este situația astăzi. Deci avem trei elemente Uh, care trebuie discutate cu partenerii marocani pentru a găsi o soluție. Acum, chestiunile de principiu. Aici ar fi trei elemente principale. În primul rând, definirea domeniului de aplicare. Acesta acoperă apele din uh, regiunea Saharei Occidentale, recunoscând, așa cum arată uh, curtea, și principiul suveranității și a jurisdicției Marocului pentru aceste ape teritoriale. Deci, dificultatea este aceea de a găsi o soluție obligatorie din punct de vedere juridic și care să nu intre în conflict cu sentința CEJ. Al doilea element de care trebuie să ținem cont sunt beneficiile pentru populațiile afectate. Și aici reiau terminologia utilizată în mandatul dat de Consiliu. Spre deosebire de acordul de asociere, acordul de pescuit uh, prevede uh, o sumă alcătuită din mai multe elemente. Se plătește pentru accesul la apele teritoriale, uh, se plătește pentru operațiunile de pescuit și avem și o susținere pentru politicile de pescuit în acest domeniu. Deci, iată, trei elemente și dorința noastră este aceea de a ne asigura că între cele trei se asigură și o redistribuție către populațiile afectate. Un ultim element, toate uh, acele proceduri care sunt în curs la ONU și un alt element care nu există în acordul actual, dar pe care îl vom propune pentru un acord viitor, este acela de a introduce o clauză de revizuire care să poată fi declanșată în momentul în care acest proces ONU va ajunge la capăt. Dacă ne gândim la beneficiile pentru populații, în protocolul actual avem susținerea sectorială, care este monitorizată de către o comisie mixtă și care ne permite ca anual să facem o evaluare în funcție de programarea inițială prezentată de Maroc și validată uh, de această comisie mixtă, în care este inclusă și Uniunea Europeană. Deci putem evalua să vedem dacă toți indicatorii programați sunt într-adevăr respectați. Și v-aș ruga să citiți evaluarea ex post și ex ante care a fost făcută uh, în baza protocolului actual pentru acest acord cu Marocul. De fapt, curtea și-a găsit sursa de inspirație în acesta și uh, veți vedea că avem uh, peste 65% din susținerea teritorială deci, majoritatea a spus, aș spune, care a fost utilizată pentru regiunile din sud. Iată care este situația. În rest, încercăm să lucrăm în continuare pentru a găsi o soluție, atât din punctul de vedere al instrumentelor, cât și al parametrilor pe care vi-am prezentat. Mulțumesc! Thank you very much for these comments and... Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Mm, și tot de la comisie. Bun venit și celălalt expert, căruia și dau cuvântul, domnul Peru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor! Un scurt comentariu cu privire la amendarea acordului de asociere. După cum știți, e vorba de schimbul de scrisori care a fost finalizat la sfârșitul lui ianuarie aceasta este forma pe care o va lua acordul. Conținutul principal se referă la faptul că produsele din Sahara Occidentală se vor bucura de aceleași preferințe ca și produsele din Maroc. Iar regulile de origine din acordul de asociere se vor uh, aplica cu toate ajustările necesare și produselor din uh, Sahara Occidentală, iar monitorizarea conformității și respectării acordului va fi întreprinsă de autoritățile marocane. Toate aceste lucruri fără aduce un prejudiciu acestor elemente importante și pozițiilor uh, partidelor cu privire la părților, mă scuzați, cu privire la Sahara Occidentală. Există sprijin față de procesul ONU de la fața locului pentru a soluționa conflictul cu Sahara Occidentală. Față de ultima reuniune de aici, ne-am axat pe propunerile Comisiei la Consiliu, dar și pe un raport cu privire la beneficiile pentru Sahara Occidentală și apoi cu privire la consultările părților interesate din Sahara Occidentală. Lucrările au fost finalizate la nivel tehnic. Următorii pași sunt adoptarea în colegiu, e vorba de semnarea acordului și e vorba de încheierea acordului uh, după consimțământul uh, Parlamentului European cu atașarea acestui raport. Deci, iată, aceste lucruri vor fi făcute în săptămânile următoare, iar uh, așa cum a spus domnul Rambo de la Digi Mare, dosarul nostru este diferit față cel de pescuit. E o coincidență că este aceeași țară, la fel și faptul că se aplică Sahare Occidentale. Dacă sunt întrebări, eu mă voi axa pe chestiuni procedurale și vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul membrilor pentru alte întrebări, Vreau să văd cine este de la Serviciul European de Acțiune Externă, domnul Nicolas Bulte. Vă rog, puteți uh, interveni. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, trebuie să vă spun că am fost implicați și asociați cu precădere în aspectele legate de consultări de consultarea populațiilor vizate. Asta e versiunea în textul în francez. People concerned în engleză. Și asta în cadrul negocierilor amendamentul cu privire la acordul agricol. În această capacitate am intervenit, bineînțeles în strânsă relație cu Comisia Europeană, să mai ales cu privire la acest aspect. Aceste consultări, după cum știți, uh, au avut loc. Rezultatul acestora va fi retranscris în raportul care va însoți documentele care vor fi supuse către mm, înspre aprobare Consiliului și Parlamentul European, deci va trebui să-și dea avizul conform Parlamentul European. Nu pot să vă dezvăluiesc să vă dezvălui acum conținutul acestor documente, însă vă pot spune că în acest exercițiu noi ne-am concentrat mai ales pe obiectivul de a parcurge un, de a lua legătura și de a consulta un uh, evantai cât mai larg de părți interesate. Atât pe plan tehnic, deoarece aici aveam un amendament uh, agricol um, cu un element foarte tehnic, dar și din punct de vedere politic. Deci ne-am străduit să implicăm în cea mai mare măsură posibilă și societatea civilă. Deci acestea sunt cele trei uh, fațete asupra cărora ne-am concentrat. Asta, bineînțeles, ne-a făcut să ținem cont de consultările făcute de altfel și de autoritățile marocane, în rândul aleșilor, reprezentanților din regiune. Deci am ținut cont de această dimensiune, însă am vrut să avem o uh, acoperire cât mai nuanțată a populațiilor vizate. Am încercat să asociem, să implicăm cât mai mult societatea civilă și o serie de actori politici, cum ar fi Frontul Polisario. Ca uh, parte la negocierile uh, pentru procesul de pace care se desfășoară sub egida ONU. Deci, am, ne-am străduit să acoperim un număr cât mai mare de actori, de interlocutori vizați de acest amendament. Unele din organizațiile pe care le-am consultat nu au dorit să dea curs invitației noastre, deci în momentul de față invitația noastră rămâne deschisă și în continuare, scopul nostru e să acoperim un uh, număr cât mai larg de interlocutori, să fim, să avem o abordare cât mai exhaustivă și, bineînțeles, să nu pierdem din vedere faptul că e un proces extrem de complicat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Avem uh, o nouă rundă de întrebări suplimentare. Grupurile politice. Maria Arena, în primul rând. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste informații. E adevărat, avem un acord de asociere și un acord de pescuit. Și aș spune chiar că acordul de pescuit nici măcar nu privește Comisia INTA, ci uh, privește uh, în exclusivitate Comisia de Pescuit, dar există un lucru care le unește, această sentință a curții, și e nevoie de coerență în răspunsurile pe care le dăm. Tocmai de aceea cred că este important să avem o abordare orizontală și nu doar în cele două comisii separate. Aș avea mai multe întrebări față de răspunsurile care au fost prezentate pentru cele două acorduri. În primul rând, Comisia și autoritățile marocane au hotărât să ofere un răspuns uh, problemei prezentate de curte. Curtea consideră într-adevăr că acordurile sunt legale, acesta este un prim element, dar sunt legale cu anumite condiții. Acordul agricol și acordul de asociere. Dacă considerați că Sahara Occidentală face parte din aceste acorduri și Comisia a hotărât acest lucru, deci să nu excludă Sahara Occidentală din acorduri, pentru că și asta ar fi fost o ipoteză, dar până la urmă nu aceasta a fost decizia. Deci, uh, să spunem, da, vom lucra cu acest teritoriu uh, pentru pescuit, și de fapt e vorba aici de 80% din uh, fructele și legume și uh, peștele care este pescuit acolo. Deci acordurile sunt legale, dar în proporție de 10%. Deci, domnilor reprezentanți ai comisiei, îmi pare rău, dar știați acest lucru. Deci chiar a doua zi după semnarea protocolului, autoritățile marocane, cu totală transparență, v-au oferit Uh, cartografierea locului pentru care se așteptau licențe și pe această hartă apăreau și apele teritoriale ale Saharei Occidentale. Deci nu puteți spune că nu știați. Dar ne-am prefăcut că nu se întâmplă nimic, că nu aveam o poziție clară a curții, deci am continuat să facem ceva ce nu era legal, fără ca curtea să se fi pronunțat. Între timp, curtea s-a pronunțat și ne-a spus gata, s-a terminat. Deci trebuie să respectăm această sentință. Și asta este îngrijorarea mea în calitate de parlamentar. Dumneavoastră știați în trecut acest lucru, dar ați mers mai departe și mi-aș dori ca astăzi ceea ce veți negocia pentru viitor să țină cont de ceea ce ne spune curtea. Și tocmai de aceea mi se pare că modalitatea cea mai bună de a ști dacă se respectă sau nu această chestiune este să cerem avizul curții pentru că ne aflăm într-un proces de natură juridică aici. Nu vreau să intrăm într-un proces de natură politică. Pentru că chestiunea politică asupra statutului uh, Saharei Occidentale, am acceptat cu toții să se rezolve sub egida ONU. Deci nu putem intra în acest proces politic cu acordul agricol sau cel de pescuit. Nu, trebuie să uh, facem referință întotdeauna la procesul de la ONU. Însă, în același timp, avem nevoie de acorduri care să țină cont de ce ne spune Curtea. Dumneavoastră spuneți că ați prevăzut o clauză de revizuire și asta mă îngrijorează. Pentru că oare prin această clauză de revizuire vom uh, fi conformi cu sentința sau cu cererea curții? Eu uh, mi-aș dori ca această uh, conformitate să se realizeze acum, nu ulterior printr-o clauză de revizuire. Deci vreau să vă întreb cum veți obține acest consimțământ pentru acordul de pescuit? Și am înțeles că aveți niște sume alocate specific pentru uh, beneficii, foarte bine, dar pentru consimțământ mi-aș dori să înțeleg mai bine ce ne poate garanta nouă faptul că consultările actuale vor ajunge la un consimțământ uh, concret pentru populațiile din Sahara Occidentală, uh, și uh, pentru acele ape teritoriale care vor fi utilizate. Și aceeași întrebare și pentru celălalt acord de natură agricolă. Aș mai vrea să știu un lucru. Nu știu dacă se poate, pentru că am auzit că ar fi fost o ipoteză, să avem o intrare în vigoare provizorie fără să se treacă prin uh, uh validare aici la Parlamentul European. Dacă v-ați gândit la așa ceva, mi se pare că uh, ar fi păcat să încercați așa ceva fără să treceți prin consimțământul Parlamentului. Nu cred că ar fi o idee bună. Vreau să vă întreb dacă această ipoteză se află pe masa negocierilor între Comisie, Consiliu și autoritățile marocane. Să vă gândiți eventual la posibilitatea de a nu ratifica acest acord la Parlament, dacă este posibil și dacă este fezabil din punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc. Domnul Marcelesi, vă rog. Mulțumesc. Vreau să spun că sunt de-a dreptul uh, surprins, șocat de răspunsul, primul răspuns pe care l-am auzit în această dimineață și prin faptul că nu s-a răspuns la întrebările noastre. Nu s-a răspuns, de exemplu, la întrebarea referitoare la consimțământ. Și așteptăm răspunsuri foarte clare S-a vorbit despre aceste schimburi de scrisori, nici aici n-am primit răspuns. Deci cred că noi, deputații, merităm astfel de răspunsuri și e normal să le avem aici uh, în această instanță. Am fost uh, șocat, pe de altă parte, să aud uh, declarațiile Comisiei Europene, pentru că avem deja o sentință a Curții de Justiție care trebuie respectată um, trebuie respectată pentru uh, poporul uh, Sahare Occidentale. S-a vorbit despre populație de coastă, populație afectată, populație locală. N-am auzit nici măcar o dată din partea uh, Comisiei să se utilizeze conceptul de popor al Saharei Occidentale. Deci cred că trebuie să dăm dovadă de seriozitate și să ne întoarcem la ce spune sentința CEJ. Mai mult, dumneavoastră recunoașteți în același timp că nu există o suveranitate a Marocului asupra Saharei Occidentale și după aceea vorbiți de regiune din sud. Uh, deci, mm, în cel mai rău caz, asta este o adevărată provocare, pentru că nu asta spune CEJul și ați văzut celălalt reprezentant al Comisiei, a spus cu claritate, este un teritoriu separat, diferit. Deci, nu cred uh, uh, că puteți vorbi despre Crimea ca fiind provincia rusă a Crimeei. Același lucru și pentru Sahara Occidentală. Deci dacă ținem cont de lipsa de răspunsuri din prima rundă de întrebări, nu știu ce să, să vedem ce se va întâmpla la a doua rundă, dar dacă nu, uh, ar trebui să trimitem din partea INTA o scrisoare oficială pentru a cere uh, anumite informații, de exemplu, uh, negocierile actuale, pe ce temei juridic se realizează. Pe de altă parte, comisia mixtă, cum este alcătuită, care este temeiul juridic al acestei comisii mixte, pentru că sunt lucruri greu de înțeles de către eurodeputații care au analizat această sentință CEJ și mi-aș dori, într-adevăr, să știu cum uh, veți obține acest consimțământ? Vom avea un răspuns la această întrebare sau nu? Dumneavoastră spuneți că încercați să extindeți această consultare, dar vorbiți despre consultare, nu consimțământ. 85% din populația din uh, Sahara Occidentală nu a vrut acest lucru pentru că nu înțelege ce vreți să faceți și pentru că depășiți, practic, uh, uh, limitele acestui teritoriu. Deci mi-aș dori să ne întoarcem pe uh, Um, la mai multă claritate și mai mult respect față de instanța noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Scholz. Um, da, vreau să transmit un mesaj foarte clar. Sunt de acord cu ce a spus colegul meu cu privire la răspunsurile primite în această dimineață. Reprezentantului SAE Vă consultați cu frontul Polisario ca singur reprezentant uh, internațional recunoscut al uh, saharienilor din Sahara Occidentală. Ați spus că uh, nu vin sau nu sunt invitați sau nu participă sau alții nu participă. Dar oricum, trebuie să existe un mesaj foarte clar trebuie luată legătura cu ce afectați. Ei trebuie consultați pentru a-și exprima consimțământul. Asta spune decizia CEJ. Consimțământul trebuie manifestat. El trebuie dat. Fără el nu putem continua aceste negocieri. Iar acordul, acordurile nu pot fi adoptate. A doua întrebare, care duce la problemă, ați consultat Consiliul ca și co-legislator pe lângă Parlamentul European? Și care, dacă da, care este părerea Consiliului European în abordarea sa comprehensivă față de aceste negocieri? Dacă nu există o poziție clară a Consiliului, ce faceți? Cereți un nou mandat pentru întreaga procedură, pentru ambele acorduri? Și sunt perfect de acord cu doamna Arena că avem nevoie de o abordare orizontală pentru toate aceste probleme în toată complexitatea lor. Sper să ne puteți oferi un răspuns deoarece chiar doamna Mogherini a spus că activitățile externe ale Uniunii trebuie să fie pentru a evita conflictele, pentru a depăși conflictele și nu pentru a crea noi conflicte. Mulțumesc. Klaus Buchner are acum cuvântul. Mulțumesc. Domnul Scholz a pus tocmai întrebarea ce voiam să o pun și eu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Raportoarea vă rămâne la urmă, așa că dau cuvântul colegei noastre. Mulțumesc, văd că toată lumea își pune căștile. Perfect de acord cu ce a spus colegul meu și susțin uh, ideea de a primi rapid un răspuns. Și vă amintesc uh, și de situația uh, cetățenilor din uh, RIF. Ce se întâmplă cu aceștia, fiindcă nu mi-ați răspuns. So now our uh, rapporteur. Și acum, doamna Lalonde, raportoarea. Merci. Euh- Mulțumesc. Cred că s-au spus deja foarte multe lucruri, comentarii interesante. Urmare directă a discuției pe care am avut-o ieri cu domnul Hans Scoler. eu aș vrea să pun o întrebare legată de termene, pentru că nu ni s-a răspuns S-a vorbit despre uh, luna iunie pentru Parlament și vreau să vă întreb dacă e în continuare valabilă această dată, pentru că uh, în urmă cu ceva timp se spunea că nu va fi disponibilă pentru Parlament până luna septembrie. Deci vreau să vă întreb dacă e iunie sau mai târziu. Uh, pentru că în procesul domnului Coler, dânsul dorește să-și prezinte raportul în luna septembrie sau octombrie, deci ar fi interesant să avem aproximativ în același timp cele două dosare. Nu știu cum altfel am putea lua o decizie uh, pentru cele două dosare, agricol și pescuit, în paralel cu ce se întâmplă la ONU. Mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul Comisiei și SEAE în ordinea în care doriți dumneavoastră pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Vă rog. first of all, um, Mulțumesc. În primul rând doresc să-mi cer scuze. Noi suntem de la Digitax Sud și am avut o reuniune în paralel la Consiliu și am uh, ratat câteva întrebări, dar voi încerca să răspund întrebărilor așa cum am știut eu să le înțeleg. Cu privire la temeiul juridic, În amendarea acordului de asociere ne bazăm pe condițiile pe care le-a fixat CEJ pentru o extindere a unui acord către Sahara Occidentală. Decizia poate face obiectul interpretării, în opinia mea, mm, căci nu oferă 100% linii directoare clare despre ce trebuie, ce poate fi făcut, care sunt constrângerile. Dar putem spune un lucru – în acordul de asociere e un element cheie. Noi nu creăm obligații, nici nu impunem uh, directive populației din Sahara Occidentale, ci le oferim un avantaj cu posibilitatea de a beneficia de anumite preferințe la export în Uniunea Europeană, produse duty-free care sunt uh, uh lucrate manual în Sahara Occidentală. A fost un proces de consultare condus de către SAE. Pentru noi a fost foarte important să știm ce părere au cei care reprezintă populația din Sahara Occidentală, dacă acordul este sau nu beneficiul lor. Dar n-am auzit nimic de la nimeni. Nimeni n-a spus, a, nu, nu e în beneficiul nostru sau, ba, din potrivă, este chiar în detrimentul economiei, locurilor de muncă și dezvoltării. Motivele sunt cunoscute, sunt politice, nu economice. Ce ne dorim noi sunt următoarele. Să negociem și să finalizăm un acord comercial, obiectivul fiind acela de a extinde avantajele acestea și preferințele. Cu privire la popor versus populație, asta este o întrebare terminologică. Cuvântul people în engleză poate fi tradus în, uh, germ- în franceză, mă scuzați, ca fiind peuple sau pe- population, popor sau populație. Și cum să definim noi ce sunt cei din Sahara Occidentală? Să-i privim ca fiind cei care locuiesc acolo? Da, e și acesta un criteriu. Sau vom impune noi criteriul originii etniei? Cât de departe putem merge? Nu e posibil. Și nu e posibil pentru Comisie și SAE să facă o consultare sistematică acolo, gen referendum. Nu avem noi puterea aceasta. Ce putem face este să avem o acțiune cât mai deschisă și mai amplă ca să ne dăm seama care este părerea acestor oameni. Până la urmă, dacă e să avem o, o problemă, atunci, sau dacă apar semne de întrebare, ce își decide? Însă noi respectăm uh, prerogativele comisiei și a tuturor celor care trebuie să aprobe acordul și trebuie să răspundem împreună la următoarea întrebare. Va fi populația din Sahara Occidentală mai bine sau mai rău dacă le oferim uh, aceste preferințe? Și merită să oferim acum aceste avantaje sau să e mai bine să le amânăm? să amânăm mai mulți ani și să prelungim incertitudinea? Aceasta este întrebarea cheie, căreia să-i găsim un răspuns. M-aș opri aici. Și cu privire la relația cu dumneavoastră, dacă au rămas întrebări fără răspuns, vă stăm la dispoziție. Veți regăsi multe elemente oricum în raport. E vorba de beneficii și consultare. A durat ceva, dar veți găsi informații de detaliate. Nu e știință SF. E, a fost destul de greu să obținem informația, dar uh, la sfârșit avem elemente eficiente. Iar în ceea ce privește încadrarea în timp, propunerea va fi adoptată în Colegiul Comisarilor în iunie. Asta dacă nu cumva se întâmplă între timp ceva excepțional. După care totul trebuie dat înspre traducere. E vorba de câteva săptămâni. Totul depinde de aceste elemente tehnice, deci nu vă pot oferi o dată exactă. Mă gândesc așa, la jumătatea lui iunie, moment în care vom avea o propunere despre cum și dacă aceste două dosare trebuie să fie tratate mână în mână, ține de Parlamentul European acest răspuns și de Consiliu. Și a mai fost o întrebare despre a, aplicarea provizorie. Doamna comisar Malmström și Comisia a exprimat o poziție în această comisie cu privire la aplicarea temporară a acordurilor comerciale. Părerea domniei sale era că, de fapt, comisia nu dorește să aibă aplicare provizorie a acordurilor comerciale decât în situații excepționale. Și, în orice caz, nu se întâmplă asta înainte de exprimarea consimțământului Parlamentului European – deci aceasta este intenția noastră și în ceea ce este acordul de asociere. Insist, este un acord comercial. Circumstanțele poate sunt diferite pentru alte acorduri, adică în alte situații poate sunt niște termene limită, dar uh, acestea deja țin de autoritățile relevante. Acolo se decide care este calea cea mai bună de urmat pentru a respecta uh, aceste termene limite sau data de expirare a anumitor acorduri în vigoare. Mulțumim foarte mult. Digi Mare, din nou. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegului meu, Fernando, care a răspuns la întrebări ce afectează cele două acorduri. Mă întorc la pescuit și la întrebările pe care le-am auzit. Am spus în introducerea mea că curtea a, a spus că acordurile sunt legale, dar doar pentru jurisdicțiile a, sub suveranitatea Marocului, deci excluzând anumite ape teritoriale. Știu că nici Parlamentul, nici Consiliul nu ar accepta să vină cu prejudecăți asupra statutului apelor teritoriale a, în largul Saharei Occidentale. Tocmai de aceea am spus că noi vrem să avem un nou acord. Avem obligații internaționale, dar și comunitare pentru politica comună de pescuit, care este foarte exigentă, cu un obiectiv de pescuit durabil și responsabil. Deci, acesta este un element absolut esențial pentru noi ca aceste ape să nu rămână în coată de pește, să spunem. Trebuie să încadrăm foarte bine activitățile și iată de peste 30 de ani avem un acord care acoperă acest teritoriu, această zonă. E vorba de uh, stocuri haleutice uh, printre cele mai bine gestionate pe coasta africană. În ceea ce privește consimțământul și beneficiile pentru chestiunile referitoare la acordul de pescuit. Avem de gând să procedăm așa cum a explicat colegul meu, Nicola, deci consultând părțile implicate prin același proces. Pe fond, acum. Am explicat deja mai devreme. Am evaluat o parte a beneficiilor uh, care sunt urmarea a protocolului actual prin uh, evaluări ex post, dar avem și uh, evaluări ex ante. Pentru că dumneavoastră nu cunoașteți atât de bine chestiunile de pescuit, uh, spuneam că în acest acord avem mai multe elemente și pentru Maroc am să vă dau și cifre. Acordul înseamnă 30 de milioane de euro anual. 16 milioane reprezintă dreptul de acces la ape și resurse. 14 milioane este reprezentat de susținerea sectorială la care se adaugă uh, anual alte sume între 8 și 10 milioane de euro uh, care sunt plătiți de armatori. Deci, la acest pachet, comisia mixtă, și vreau să vă uh, precizez aici că temeiul juridic al acestei comisii mixte se află în acord și um, este precizat în protocol prin definirea misiunii acestei comisii mixte și alcătuirea ei. Comisia mixtă, în general, este alcătuită între autoritățile marocane și Comisia Europeană, care reprezintă interesele Uniunii. Deci, cei 16, cele 14 milioane de euro care reprezintă susținerea sectorială sunt utilizate astăzi în special, și îmi cer scuze că utilizez această terminologie, dar reiau același concept care se află în studiul nostru, pentru regiunile din sud. În contextul acesta avem o repartizare regională și aceste regiuni sunt denumite astfel în raportul meu, însă asta uh, nu are nicio implicație față de terminologia pe care ar fi trebuit sau am putea să o utilizăm implementarea provizorie, intrarea în vigoare provizorie. S-a reamintit aici decizia luată de doamna Malmström. Știți foarte bine că acordul de pescuit, în general, încercăm o intrare în vigoare provizorie, tocmai pentru a evita întreruperea activităților pentru operatorii din regiune. În acest caz, mai știți că în urmă cu câțiva ani, am avut o problemă pentru că Parlamentul, în timpul aplicării provizorii a acestui acord cu Marocul, deci, în această perioadă, Parlamentul a hotărât să nu își dea consimțământul, lucru ce a dus la o adevărată criză și la luni de zile de încetare a activității pentru acești operatori. Suntem foarte îngrijorați de această posibilitate, ne interesează interesele ambelor părți și, bineînțeles, vom acționa în consecință. Uh, referitor la calendar, v-am spus că au început deja negocierilor, suntem în continuare în negociere și protocolul în vigoare va expira pe 14 iulie la miezul nopții. Dincolo de această dată, nu se va mai putea realiza nicio operațiune, nicio navă nu va mai avea acces la apele teritoriale ale acestei țări dacă nu avem acord și protocol. Mulțumesc, domnule Rambo. Am îndrept din nou către SEAE, dacă este nevoie, pentru un răspuns uh, suplimentar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea răspunde la câteva întrebări uh, cu caracter uh, diplomatic care ne-au fost adresate. Aș reaminti că Comisia este mandatată pentru aceste negocieri, care în principal sunt de natură tehnică. Toate aspectele legate de consimțământ și uh, legătura cu frontul Polisario, bineînțeles, toate aceste aspecte au o natură mult mai politică. Deci partea politică a acestui dosar al Saharei Occidental este în mâinile ONU, aceasta a fost întotdeauna poziția noastră, rămâne așa și suntem hotărâți să susținem și mai mult decât în trecut eforturile făcute la nivelul ONU și a trimisului special al secretarului general, domnul Köhler, pentru a ajunge la o soluție pragmatică politică și reciproc acceptabilă. Ultima rezoluție a Națiunilor Unite în ceea ce privește renuirea mandatului pentru Minurso, care a fost adoptată pe 27 luna trecută, vorbește în această rezoluție, deci, așa cum s-a întâmplat și cu rezoluțiile din ultimii 10 ani, uh, utilizând acești termeni, soluție pragmatică, politică, acceptabilă, reciproc, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Aceasta este mandatul pe care îl are domnul Köhler. Ne întoarcem acum la consimțământ și la frontul polisario. Frontul Polisario este un interlocutor esențial în calitatea sa de parte implicată în procesul de pace de la ONU și aș mai preciza că frontul Polisario nu reprezintă neapărat uh, în exclusivitate interesele comerciale ale populațiilor locale într-o negociere care este în principal de natură comercială. Avem un interlocutor pe care îl consultăm, avem relații, Uh, avem legături directe cu acest interlocutor, dar el nu reprezintă în exclusivitate interesele populațiilor de acolo și pe această chestiune a exclusivității reprezentării, cred că este o întrebare fără răspuns. Nu avem deocamdată un răspuns clar Națiunile Unite au uh, încercat timp de 10 ani să facă un referendum acolo și n-au reușit. Deci nu noi acum, în cadrul unor negocieri comerciale, vom fi în stare să facem ce n-a făcut ONU și să ajungem la acest interlocutor unic. Deci, deocamdată, el nu există și avocatul general al Curții de Justiție reamintise de altfel uh, în sentința anterioară în avizul său, în uh, uh, sentința dată pentru acordul agricol, că frontul Polisario nu putea reprezenta în exclusivitate interesele comerciale ale poporului sau a populației din Sahara Occidentală. Deci, într-adevăr, este o afacere foarte complexă care este în mâinile ONU. Noi susținem ONU în toate eforturile sale. În ultima sentință uh, din 27 februarie asupra acordului de pescuit aș uh, preciza că nici nu se face referință la frontul Polisario. Și Asta vă explică foarte bine de ce noi considerăm că este un interlocutor valabil, dar că el nu reprezintă în exclusivitate populațiile respective în cadrul unei negocieri care nu este de natură politică, pentru că aceasta se face sub egida ONU. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum pentru încheierea dezbaterii mă întorc spre raportorul nostru, doamna Lalonde, vă rog, pentru comentariile finale. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că totul a fost spus. Încercăm într-adevăr să facem distinția între aspectele economice și cele politice. Da, poate că pare de la sine înțeles în general, însă în cazul acestui dosar e destul de complicat să facem asta. L-am ascultat pe domnul Căller, am ascultat um, comisia și vedem că argumentele nu sunt aceleași. Domnul Căller, emisarul ONU, își dorește să facă tot posibilul pentru a, să facă tot posibil pentru a sprijini relațiile bune între UE și Maroc, asta e clar pentru noi, însă în același timp dumnealui ține ca Sahara Occidentală reprezentată de Frontul Polisario, care nu e singurul reprezentant exclusiv, cel puțin însă până acum așa au fost prezentate lucrurile. Eu sper că datorită eforturilor domnului, grație eforturilor domnului Căler și a muncii comisiei, vom ajunge totuși la niște numitori comuni pentru a putea avansa la aceste două dosare și aici sunt de acord cu Marie, pentru Uniunea Europeană e esențial să avem un acord care după aceea să fie mm, uh, distrus practic de o sentință la trei luni. Vă mulțumesc pentru dezbatere, mulțumim Comisiei pentru intervenții, mulțumim SEAE. Aici se încheie punctul 19 de pe ordinea de zi. Vreau doar să vă spun că la 20, la diverse, mă uit la dumneavoastră, nimeni vă că nimănui nu-i pasă, se pare că nu am nimeni nimic de ridicat în discuție, aici se încheie ședința. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Următoarea ședință va avea loc, următoarea reuniune va avea loc pe 20-21 iunie aici la Bruxelles. Vă mulțumesc! We have the extraordinary action.